Bună ziua, dragi colegi! Bun venit tuturor! Vă rog să luați loc pentru a ne putea începe reuniunea. Da, în primele zile prezența, nici joia nu-i mare prezența, nici lunea. Dar ce să-i facem? Trebuie să începem. Avem ordine de zi, avem motive pentru a începe. Trebuie să parcurgem această ordine de zi și primul punct este adoptarea acesteia. The Draft. Dacă nu aveți obiecții, proiectul de ordine de zi pe care îl aveți în fața ochilor va fi adoptat. Regimul lingvistic, toate limbile, cu excepția a limbii irlandeze, lituaniene, letone și finlandeze. Și o observație la comunicările președintelui, la acte delegate și de implementare rezultatul procedurii înscris din decembrie 2019, atunci prin majoritate coronarea a hotărât să-i ceară președintelui să trimită o scrisoare Consiliului și Comisiei informându-i de noul termen pentru control. Februarie 2020 e noul termen. E vorba de regulamentul Parlamentului și Consiliului cu privire la Fondul de Securitate Internă și azil, migrație și integrare. În ceea ce privește actele de implementare, am primit la sfârșitul lui noiembrie două acte de implementare cu privire la sistemele de informare, bazele date Europol, Interopol și interoperabilitatea la frontiere cu privire la vize. Membrii au fost uh, informați printr-un newsletter din 29 noiembrie și termenul pentru obiecții a fost stabilit pentru data de 10 decembrie, mâine la orele 12. Acestea au fost comunicările și acum trecem la primul punct important de discuții din această după-amiază, și anume Oficiul European de Protecție a Datelor. EDPB, acronimul în engleză. Suntem aici pentru a asculta prezentarea făcută de către Andreea Jelinec, președintele EDPB. On the functions and tasks of these new institutions. Ne va prezenta um, noile sarcini ale acestei instituții care a înlocuit grupul de lucru de la articolul 29, despre care știți cu toții. Deci avem acum un regulament de protecția datelor, deci prin urmare s-a creat această nouă instituție, Ficiul European de Protecție a Datelor. Deci vă mulțumim pentru faptul că ați venit aici, la prezidiul Comisiei Libe. Suntem gata să vă ascultăm prezentarea și sperăm de asemenea să avem loc și pentru discuții imediat după. Le vom da cuvântul tuturor membrilor care vor uh, dori să vă adreseze întrebări. Vă dau cuvântul acum pentru aproximativ 10 minute. 10-12 minute v-am ruga. Deoarece imediat Vom mai avea câteva puncte pe ordinea de zi, dosare legislative, după care vom avea și o sesiune de discuții cu noua comisară pentru afaceri interne, doamna Ilva Johansson, discuție care este programată la orele 3.45. Deci dacă vrem să reușim să avem și această discuție la timp, trebuie să încercăm să respectăm punctele la primul punct. Vă dau cuvântul, doamnă Elinec. Vă mulțumesc și pentru invitație. Le mulțumesc tuturor membrilor uh, LIBE pentru invitație. Tocmai uh, am onoarea de a vă prezenta acest oficiu european de protecție a datelor vă voi spune în ce constă. Este un organ independent european care contribuie la aplicarea consecventă a da-, regulilor de protecție a datelor în Uniunea Europeană și promovează cooperarea dintre autoritățile europene de protecție a datelor naționale. Există două organe care se ocupă de protecția datelor la nivel european, de aceea e important să facem diferența între Oficiul European de Protecție a Datelor și uh, și cealaltă organizație care supraveghează protecția datelor, EDPS, acronimul în engleză. EDPB a fost creat de Regulamentul General de Protecție a Datelor și rolul nostru este să asigurăm aplicare consecventă a acestui regulament de către autoritățile naționale de supraveghere pentru companii, autorități publice și subiecti suntem compuși din autoritățile naționale de protecție a datelor din UE și din uh, țările EFTA, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și din IDPS. Comisia are dreptul să participe la reuniunea noastră și să-și uh, exprime punctul de vedere. IDPS-ul nu este doar un membru, ne oferă și secretariatul um, oficiului nostru, biroului nostru. De asemenea, trebuie să știm că EDPB-ul nu este un organ <coughs> european, deciziile sunt luate de autoritățile naționale europene de supraveghere a datelor și nu suntem și niciun organ de reglementare sau autoritate de reglementare și nu înlocuim autoritățile naționale de protecție a datelor. Autoritățile naționale de supraveghere sunt naționale, independente, apropiate de cetățeni. Uh, au uh, competențe în ceea ce privește acțiunile de aplicare a legilor. Nu suntem niciun organ de apel pentru deciziile luate la nivel național. Deciziile naționale pot fi revizuite de tribunalele naționale. Mai mult, IDPB-ul nu se ocupă de monitorizarea legislațiilor naționale care implementează Regulamentul General de Protecție a Datelor. Aceasta este sarcina Comisiei Europene care noi vom deci contribui la acest demers. Însă, acum, care este misiunea noastră? Avem trei sarcini. O orientare generală, le oferim părților implicate și autorităților naționale de supraveghere o, interpreta- o interpretare consecventă a legislațiilor. De asemenea, adoptăm concluzii legate de cazuri ce țin de protecția datelor și care sunt adresate autorităților de supraveghere pentru a asigura consecvența activităților de reglementare la nivel național și avem un rol consultativ față de Comisia Europeană în ceea ce privește protecția datelor personale în noile proiecte de lege comunitare, mai ales când legislația propusă are o importanță deosebită pentru a asigura drepturile de protecție a datelor sau când are de a face cu o decizie de evaluare a nivelului de protecție a datelor într-un stat terț. Vă spuneam că noi adoptăm orientări. Comitetul European pentru Protecția Datelor uh, a adoptat uh, cele 29 de um, orientări. Uh, pot să o facem cu data de mai 2018. Am organizat evenimente cu toți participanții. Uh, și după adoptarea proiectelor de orientări, acestea sunt supuse unor consultări publice înainte de finalizarea acestora. Cinci orientări au fost finalizate în urma consultărilor publice, trei fiind acum în proces de consultare publică. Și ajung acum la unul din lucrurile cele mai discutate, concluziile legate de consecvența. Deci pentru a asigura consecvența uh, Uh, aplicării legislației uh, RGPD, putem adopta astfel de concluzii obligatorii pentru autoritățile naționale de supraveghere. Deci suntem practic un organ de soluționare a litigilor. Dacă apar uh, li- dispute între anumite organe naționale legate de cazuri transfrontaliere. Până acum nu am avut nicio astfel de dispută de soluționare conform articolului 65. Avize. Pentru anumite subiecte care pot avea un impact în anumite state membre, autoritățile de supraveghere nu pot adopta o decizie înainte să fi consultat Comitetul European de Protecție a Datelor și, după, și înainte de a fi primit un aviz. Asta se aplică unor reguli corporative obligatorii codurilor de conduită, certificărilor și a evaluărilor de impact cu privire la protecția datelor. IDPB a aprobat 41 de astfel de avize până acum. Spuneam de asemenea că avem un rol consultativ uh, pe lângă Comisia Europeană și vă voi da câteva exemple. Am, am oferit consiliere comisiei în ceea ce privește decizia de adecvare UE-Japonia la regulamentul e-privacy. Am participat la prima și a doua și a treia revizuire la Privacy Shield, am emis propriul nostru aviz, am oferit consiliere în legătură cu FATCA și multe altele. Și suntem dispuși să contribuim și în alte situații. Acum, punerea în aplicare. Până aplicarea Regulamentului General de Protecție a Datelor uh, depinde de autoritățile de supraveghere din statele membre. Însă acum să intru în câteva detalii legate de acest subiect. Autoritățile de supraveghere au puteri mai mari de punere în aplicare odată cu intrarea în vigoare a regulamentului. Acum autoritățile supraveghere pot impune amenzi de până la 10-20 de milioane sau care reprezintă între 2 și 4% din cifra de afacere a unei organizații în funcție de gravitatea um, încălcării legislației. Însă putem interzice anumite procese și spun noi, deoarece eu nu sunt doar președinta acestui comitet european, nu poți fi președinte decât dacă ești șeful unei autorități naționale de supraveghere. Pentru ca prelucrarea să aibă loc în mai multe țări, oferim și un sistem de cooperare între autoritățile naționale de supraveghere și vrem să creăm de asemenea un punct de legătură, un ghișeu unic, mecanismul ghișeului unic, de care cu siguranță ați auzit. Light provides you with an overview puteți vedea detalii legătură cu acest mecanism al ghișeului unic. În cazurile transfordaliere, autoritatea supravegheră de supraveghere care se ocupă în primul rând de cazul respectiv trebuie să coordoneze și să facă schimb de informații cu alte autorități. Autoritatea de supraveghere care se ocupă pe fond de caz este cea a țării unde se află compania respectivă. După aceea se comunică un proiect de decizie. Dacă nu există obiecții, autoritățile supraveghere mm, se consideră că își, vor, că își dau acordul implicit, dacă nu fac obiecții. Mecanismul de consecvență este declanșat doar dacă se refuză obiecte de către autoritatea de supraveghere de fond și apare un dezacord. Și atunci, comitetul va fi organul de soluționare a disputelor respective. Autoritățile de supraveghere trebuie să includă decizia IDPB decizia lor finală um, adresată părților. Deci asta înseamnă că punerea în aplicare depinde, în primul rând, de autoritățile naționale supraveghere și IDPB-ul nu intervine decât în caz de dispută. Mecanismul ghișeului unic acum e o îmbunătățire clară pentru companii, dacă să comparăm situația cu cea a directivei. Companiile nu au de-a face decât cu o singură autoritate, nu cu 31, ceea ce înseamnă că e mai simplu și mai ieftin să faci afaceri în Uniunea Europeană. Autoritățile supraveghere trebuie să se asigure că deciziile sunt luate în mod consecvent și că până la urmă companiile vor avea o decizie uh, unică în cazurile transfrontaliere, indiferent de câte autorități de supraveghere sunt implicate. Acum, la cifre, acum avem 766 de cazuri de cooperare transfrontalieră în registrul nostru. Sunt cifre din 4 decembrie. 470 din aceste cazuri sunt cazuri pentru ghișeul unic. Și din acestea 74 au ajuns deja la o decizie finală. Pentru a face față acestor cazuri, platforma AMI, care nu fusese creată pentru IDPD inițial și nici pentru autoritățile de protecție a datelor, a fost uh, actualizate. E vorba de sistemul de informații de pe piața internă. Deci am avut ocazia să ne alăturăm acestui sistem care a fost uh, actualizat pentru utilizarea noastră. Oferim, ne oferă instrumentul de comunicare IT, însă nu intervine în acțiunile de punere în aplicare sau în ceea ce privește prelucrarea plângerilor. Singura dată când un caz uh, ajunge la de PIB este atunci când <clears throat> o dispută nu este soluționată mm, în amonte. As you know, după cum știți, și am spus-o deja public la începutul anului, am stabilit un plan de lucru pentru anul 2019-2020. Autoritățile de supraveghere nu se ocupă doar de o sarcină mare de lucru la nivel național și transfrontalier, ci se confruntă și cu o sarcină importantă la nivelul EDPB. Au un plan de muncă ambițios <coughs> care include adoptarea a peste 12 orientări pentru a asigura o mai bună înțelegere și interpretare consecventă a regulamentului general de protecție a datelor. Ne vom continua munca de asemenea în ce avizele legate de consecvența legislației. Am avut un prim exercițiu în acest sens care s-a încheiat cu succes. Acum trecem la adoptarea de avize cu privire la standardele contractuale, instrumente care le permit companiilor să se bazeze pe niște instrumente legale pentru prelucrarea și transferul de date personale vom avea mult de lucru cu mecanisme de certificare și codurile de contuite, bineînțeles, alte instrumente ce țin de responsabilitate și vom continua să jucăm un rol important în consilierea Comisiei Europene cu privire la protecția datelor. Pe lângă munca noastră de zi cu zi, vrem să contribuim proactiv la dezbaterea internațională ce ține de protecția datelor și să ne implicăm și cu alte instituții de protecție a datelor din lume deoarece protecția datelor este un element central din dezbaterea publică și e prioritară pe agenda politică. Protecția datelor acum e discutată peste tot în lume. Deci a dobândit o dimensiune internațională și vedeți de asemenea cât de importantă e legislația din acest domeniu. Există peste 140 de țări din lume care au implementat legi de protecție a datelor conform estimărilor ONU. EDPB-ul încurajează o mai mare convergență în acest domeniu la nivel internațional și sperăm să ajungem la un uh, moment, la un nivel de convergență în ceea ce privește regimurile de protecție a datelor pentru ca astfel companiile să contribuie de, pe urmă, un nivel mai crescut de încredere și să avem o protecție a datelor personale indiferent de sediul companiilor regulamentul nostru, cu regulile sale moderne și orizontale și care asigură o protecție puternică a drepturilor individuale, e văzut ca un reper internațional. Și vrem să ne asigurăm că Uniunea Europeană va avea o influență la nivel internațional pentru a promova un standard ridicat de protecția datelor. Însă, pentru a face față acestei sarcini de lucru și gândindu-ne la ce ne așteaptă, avem Întâlnim de 11 ori la Bruxelles pe an, plus alte reuniuni. În ultimul an și jumătate am avut peste 100 de reuniuni ale experților și e clar că singura cale pentru a obține toate acestea este să avem un secretariat cu resurse suficiente și un IDPB cu resurse suficiente, mai ales știind că trebuie să ne ocupăm și de supravegherea cazurilor de IT, Eurojust, Procuratura Europeană, VIS, SIS, uh, informațiile cu privire la uh, cazierele europene și alte sisteme informaționale ce țin de sarcina noastră. Deci o muncă suplimentară pentru noi și secretariat, pe lângă ceea ce facem acum. De asemenea, vom monitoriza îndeaproape orice rol suplimentar pe care l-am putea primi, poate în cadrul regulamentului e-privacy. No, secretariatul ne sprijină printr-un rol analitic, oferă sprijin logistic și administrativ, e un hub de comunicare între toate autoritățile de supraveghere și pentru comunicările externe. Am aflat recent că bugetul IDPB pentru 2020 a fost aprobat și vă mulțumesc personal, dumneavoastră, membrilor Comisiei Libe, pentru sprijinul de la negocierile bugetare. Deci vă mulțumesc foarte mult. Închei spunându-vă când Comitetul European pentru Protecția Datelor, IDPS-ul, deci Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere colaborează într-un mod mult mai structurat, deoarece avem obiectivul comun de a asigura drepturile fundamentale ale cetățenilor, asigurând un echilibru între competențele naționale și cele europene. E un exercițiu important, dar și complex, pentru că are nevoie de suficiente resurse dacă vrem să avem succes de cauză pentru noi, colegiuitorii, sunt esențiali pentru ca protecția datelor să rămână prioritară pe agenda politică și uh, reafirmăm angajamentul Uniunii Europene față de protecția datelor personale ca drept fundamental. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și noi vă mulțumim, stimată doamnă Jelinec, președinte a Comitetului European pentru Protecția Datelor, EDPB, și respectiv autorității uh, naționale austriece de supraveghere. Vă mulțumim pentru această prezentare detaliată a acestei noutăți atât de importante pe care o avem odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General de Protecție a Datelor. Un element uh, important din pachetul de protecție a datelor uh, pentru care am muncit atât de mult în mandatul anterior până când, în sfârșit, am reușit. Discutam cu doamna Ielinec. Numele ei, bineînțeles, ne e cunoscut nouă, celor de la Libe, care suntem juriști la bază. Da, domnul profesor Jelinek și fiul dumnealui Walter Jelinek au fost uh, decisivi în ceea ce privește um, elaborarea dreptului public european. Deci influența germană și austriacă în dreptul public uh, e decisivă. Deci Walter Jelinek a fost uh, implicat în redactarea Constituției de la Weimar, de la care se împlinesc 100 de ani anul acesta. E din 1919. Constituția de la Weimar, Republicii de la Weimar. Și în mai mică măsură, Constituția de la Weimar a avut o influență și asupra Constituției din 2020-21 din Cehia. Deci vă mulțumim pentru prezentare și acum vom avea o discuție eu cred că fiecare grup politic va putea să intervină. Dorește cineva să ia cuvântul din partea grupului PP? Domnule Fos, Herr Fos. Herr Vorsitzender, und Ihnen auch recht herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamnă doctor că Mulțumim foarte mult pentru că ne stați astăzi la dispoziție. Am în esență trei scurte întrebări. Odată, din perspectiva dumneavoastră, aveți pe undeva senzația că este vreun loc în care ar trebui să mai prelucrăm ceva la GDPR? În al doilea rând, dumneavoastră ați uh, menționat uh, codul de conduită și uh, regula cu privire la binding coverage, dar ce nu am auzit a fost dacă aveți deja vreun tipar. Un tipar pentru asemenea cazuri de coduri de conduită? Ați reușit să elaborați un tipar în baza căruia autoritățile naționale să se poată descurca mai ușor când e vorba de exprimarea aprobării? Și nu în ultimul rând, comitetul dumneavoastră pe ce se axează? Doar pe protecția datelor și drepturile care rezultă de aici? Sau uh, creați și niște lucruri uh, în baza inovării care să um, ducă la o nouă soluție în acest model pe bază de date. Deci e vorba doar de drept fundamental bazat pe evaluarea datelor sau e vorba și de niște poziții mm, și de niște moduri de gândire în așa fel încât să poată fi uh, atins un anumit obiectiv, fără, desigur, a aduce atingere protecției datelor. Mulțumim, domnule Fos! Doamna Zipel, de la Grupul Socialiștilor și Democraților, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă Ielinec, mulțumim pentru prezență. Aș vrea să abordez două domenii. Odată, e cum spuneați și dumneavoastră, care sunt resursele? Resursele de care dispun atât autoritățile naționale de protecție a datelor, cât și Comitetul European de Protecție a Datelor și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Dumneavoastră conduceți comitetul. Uh, pentru că impresia mea după introducerea regulamentului de protecție a datelor este că interesul, atenția, cunoașterea despre cât de importante sunt datele pentru protecția vieții private, pentru protecția democrației și a drepturilor fundamentale. Deci, Rezultatul acestei importanțe sporite este faptul că iau amploare și plângerile care sunt depuse în acest domeniu și atunci, în consecință, credeți că sunteți dotați suficient și cu bani, și cu personal, și cu modalități tehnice? Asta ar fi prima mea întrebare. Acum a doua. Mă refer la ghișeul unic, One Stop Shop, la care v-ați referit și dumneavoastră. Ați spus că a venit cu îmbunătățiri uh, fundamentale și da, în principiu sunt și eu de acord cu acest sistem dar din când în când apar informații cum că Multe plângeri merg la autoritatea irlandeză de protecția datelor pentru că, desigur, este adesea totul legat de Facebook. Așa că m-ar interesa cum stau lucrurile în practică, cum se pune problema, pentru că autoritatea irlandeză, cel mai probabil singură, este supra-solicitată, mai ales dacă este interpelată în niște chestiuni destul de complexe. Există în acest sens o cooperare? se face o delegare a anumitor uh, pași înspre alte autorități de protecție a datelor? Sau credeți că ar trebui să se vină cu modificări și îmbunătățiri în regulamentul general GDPR? Mulțumesc! Mulțumim! Din partea grupului Renew, cine intervine? Doamna Intfeld? Nu, doamna Sipel, se încurcă președintele. Dumneavoastră sau domnul Breyer. Noi suntem mereu deschiși pentru noi membrii. Nu, grupul Renew. Doamna Intveld. Vorbesc în calitate de coordonator. Vă mulțumesc, doamnă Jelinec. Am uh, câteva întrebări. Completând întrebările colegilor mei pe care le găsesc relevante. În primul rând, v-am adresat uh, deja cu mai mult timp în urmă o întrebare în scris despre transparență, mai ales despre publicarea proceselor verbale. Până acum, n-am primit un răspuns uh, de plin. Așa că vă întreb, intenționați uh, să faceți uh, publice procesele verbale și dacă nu, la ce excepție vă referiți în ceea ce privește regulamentul de transparență pentru a justifica nepublicarea acestor documente? Cred că nepublicarea ar face ca organizația dumneavoastră să fie mai puternică. Apoi, Dumneavoastră v-ați referit la implementare, dar dacă facem un pas în urmă și ne uităm un pic uh, din perspectiva cetățenilor, ce văd ei, avem cea mai bună lege a protecției vieții private din lume, dar uh, problema este cu implementarea. Autoritățile SUA impun miliarde de euro ca și amendă. Noi nu facem așa ceva în Europa. De ce suntem atât de slabi la acest capitol? GDPR, GDPR este în vigoare de peste un an și jumătate, m-aș aștepta la niște acțiuni. În al treilea rând, a mai fost o întrebare din partea noastră în scris despre PNR și acordul cu Canada. CEJ spune că Canada sau orice altă țară poate partaja datele PNR cu o țară care este considerată a fi una ce oferă suficientă protecție. Mi-ați răspuns că sunteți de acord cu concluzia grupului pe articol 29, dar că nu se aplică și pentru SUA, și anume transferul de date, partajarea de date între Canada și SUA sau orice alt stat în afară de SUA, este un act considerat ilegal. Dar din răspunsul dumneavoastră nu îmi dau seama ce intenționați să faceți, căci nu este suficient să aveți o părere, Trebuie de asemenea să mergeți dincolo de asta și să treceți la fapte. Prin urmare, concret, ce aveți de gând să faceți. Mulțumesc! Mulțumim și acum, domnul Breyer, în numele verzilor, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Am și eu trei întrebări. În primul rând, tot așa, despre transpunere. Spuneți-ne, vă rog, dacă sunt acțiuni comune care sunt propuse sau în lucru în ceea ce privește implementarea. Consider că este un instrument foarte important, acela de a face o coordonare între statele membre la nivelul implementării. A doua întrebare se referă la Autoritatea Irlandeză de Protecție a Datelor. Într-adevăr, acolo se concentrează mare parte din procesarea datelor pe internet. Și ca resurse, autoritatea respectivă pare să fie totuși destul de slabă. Am înțeles că au fost alte autorități care și-au uh, oferit uh, susținerea față de această autoritate. Aveți ceva idei despre cum să rezolvați această problemă? Pentru că așa se trenează la capitolul uh, implementare în ceea ce privește Irlanda. Despre retenția obligatorie a datelor. și a exprimat foarte clar. Comunicațiile noastre datele de locație cu privire la întreaga populație nu pot fi reținute, este disproporționat, dar statele o fac totuși. Multe state fac retenție de date, ba chiar introduc noi legi de retenție a datelor. N-ar trebui oare ca acest aspect să fie analizat foarte atent la comitetul dumneavoastră, în așa fel încât să vă asigurați că nu se întâmplă asta? Mulțumesc! Mulțumim și noi! De la ID? E cineva dornic? ECR? Cineva? Atunci, GUE, doamna Daly. Mulțumesc, domnule președinte. Cu privire la Autoritatea pentru Protecția Datelor din Irlanda, sunt câteva decizii cu profil înalt uh, care sunt în lucru la autoritatea irlandeză cu privire în urma anchetei din vară cu privire la Facebook și WhatsApp și e un punct de cotitură important. Sunt primele decizii irlandeze date, care vor fi date în baza GDPR, vor fi cu impact în ceea ce privește standardele de implementare, mai ales în raport cu giganții SUA. Și spre sfere de colegul meu, eu cred că autoritatea irlandeză face o treabă foarte bună. Nu cred că e o autoritate care se târăște, dar cred că este o autoritate în dificultate, pentru că e miza foarte mare avocații Facebook au uh, prezentat câteva um, uh, îngrijorări față de cum vor uh, partaja niște informații sensibile cu alți colegi europeni. Și prin urmare, iată, aceste subiecte mai trebuie verificate. Dar până la urmă întrebarea mea este aceeași. Ce poate să facă Comitetul European de Protecție a Datelor pentru a oferi asistență Comisarului Irlandez pentru Protecția Datelor? Pentru că este un punct de cotitură foarte important și sunt îngrijorată de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai este altcineva dornic să intervină pe marginea acestui subiect? Este o instituție nou-nouță la, care am, la crearea care am contribuit. Comitetul European de Protecție a Datelor, care înlocuiește grupul de lucru în baza articolului 29. Doamna Piric, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-a făcut un sondaj în Polonia în acest an. 54% din respondenți au dubii dacă întreprinderile lor sunt uh, pregătite pentru o inspecție în baza conformității cu GDPR. Doar o treime din respondenți au înțeles uh, cerințele. Nivelul de comprehensiune este mai mare în organizațiile mai mari, dar 59% din întreprinderile mari se confruntă totuși cu probleme în ceea ce privește interpretarea normelor GDPR. Putem doar să ne imaginăm uh, care sunt greutățile cu care se confruntă micile întreprinderi. Și atunci vă întreb, uh, a verificat comitetul sau va verifica ce activități de comunicare și educare pot fi întreprinse sau au fost deja întreprinse în statele membre în așa fel încât să se ajute la implementarea propice a GDPR-ului, pentru că lipsa unei uh, implementări propice este cu efecte secundare, bineînțeles. Și apoi, să vedem ce se întâmplă cu persoanele cu dizabilități, persoanele mai puțin educate sau persoanele mai puțin bogate, cum interpretează acestea regulile. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Nu mai dorește nimeni să intervină? Nu, doamna Chinici totuși. Eu vă ringrațiare la sine. Mulțumesc. Țin să-i mulțumesc și eu, doamne Elinec, pentru prezența dumneai ei astăzi aici. Îi mulțumesc și pentru prezentarea făcută și mulțumesc de asemenea și pentru munca pe care a făcut-o până acum Comitetul European pentru Protecția Datelor și pe care o face în continuare. Am o întrebare mai specifică, ar spune eu, față de cele adresate de colegi. Uh, e vorba de situația uh, subiecților uh, într-o situație de vulnerabilitate. Mă refer la minori, la copii, care Eh, de la o vârstă din ce în ce mai fragedă se apropie de instrumentele informatice, de noile tehnologii. Aș vrea să vă întreb, în eh, GDPR se sublinează protecția specifică pe care ar trebui să o aibă minorii în ceea ce privește datele lor personale, deoarece ei sunt mai puțin conștienți de riscurile și de consecințele și poate că sunt mai puțin conștienți și de drepturile pe care le au. De aceea, ce măsuri intenționează să ia comitetul pentru a concretiza această protecție specială a minorilor din perspectiva protecției datelor? Și de asemenea, aș vrea să știu cât atenție se acordă protecției minorilor, um, clarității cu care sunt elaborate codurile de conduită uh, pe care acest comitet uh, le va elabora. Și încă un aspect semnificativ. Uh, garantata, garantarea dreptului la uitare. Uh, de multe ori, datele care rămân deci pe internet uh, pot constitui un prejudiciu la adresa tinerilor și a celor foarte tineri. Prin urmare, aș vrea să știu cum anume credeți că se poate asigura exercitarea acestui drept la uitare. Credeți că ar fi bine să existe niște termeni scurți și preciși în care gestionarii de rețele, de exemplu, ă, să trebuiască să intervină. De exemplu, în Italia s-a adoptat ă, recent o lege pentru protejarea victimelor de cyberbullying în acest sens. Îl prevedeți ceva asemănător? Vă mulțumesc, spune președintele. Acum îi vom da doamne Elene ocazia de a răspunde la întrebările adresate, întrebări specifice, bineînțeles. Și cu cât puteți rezuma mai mult răspunsul, cu atât ne veți ajuta mai mult, deoarece știți, avem un timp acordat pentru fiecare punct urmează alți oasmeți, urmează și vizita doamnei comisar Johansson pe la patru jumate, vă rog. Suntem deja în întârziere, din câte înțeleg eu, așa că voi încerca să mă grăbesc și astfel voi începe să răspund în germană la întrebările venite din partea eurodeputaților germani. Domnule Fos, dumneavoastră m-ați întrebat despre prelucrarea GDPR-ului. Eu cred că se va face o evaluare a regulamentului sunt foarte multe părți interesate care participă. Pe de o parte statele, pe de altă parte, desigur, și autoritățile pentru protecția datelor și comitetul nostru. Și cred că GDPR-ul reprezintă un compromis îndelung negociat. Un compromis foarte bun. Și cred că întotdeauna e loc de mai bine, dar nu trebuie neapărat să intervenim în regulament. Ce putem însă să îmbunătățim și aici uh, deja statele au hotărât altceva, uh, putem să facem uh, proceduri administrative comune. Aceasta ar simplifica multe lucruri, dar asta nu are nimic de a face cu regulamentul de bază GDPR. Este la fel în multe alte domenii. În ceea ce privește clauzele standard contractuale, da, există deja un tipar, s-a lucrat la acesta, el a fost făcut public E vorba de clauze uh, contractuale standard daneze, în baza cărora se pot orienta și celelalte autorități. Apoi, m-ați mai întrebat și dacă lucrăm la anumite posibilități pentru a atinge anumite obiective fără a încălca protecția datelor. E posibil, într-adevăr, dar depinde de autoritățile naționale. Pentru că dacă se face un studiu de impact ca întreprindere și apoi se constată că nu reușești să controlezi toate riscurile cu privire la, protecția datelor, atunci, bineînțeles, te poți consulta cu Autoritatea Națională de Protecție a Datelor, dar asta se întâmplă la nivel național și, da, reprezintă un instrument foarte bun uh, stipulat în GDPR. Stimată doamnă Zippel, Dumneavoastră m-ați întrebat uh, despre resursele Autorităților Naționale de Protecție a Datelor, uh, plus resursele Comitetului și resursele Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Deja am mulțumit uh, Comisiei Libe pentru toată susținerea manifestată în ceea ce privește alocarea de resurse la comitetul nostru. Este un lucru foarte prețios pentru noi și ne dă posibilitatea ca la anul să angajăm în secretariat 5 juriști în plus, ceea ce este foarte important. În ceea ce privește autoritățile naționale, mm, situația nu este pe roze chiar peste tot, Aș zice că 4 cincimi din autorități ori nu au suficient personal, ori nu au suficienți bani. Dar asta, desigur, ține de fiecare stat membru în parte. Și apoi, uh, sarcina comisiei este aceea de a constata dacă e suficient ce se întâmplă sau nu. Dar vă garantez că autoritățile naționale de protecție a datelor negociază mereu cu guvernele lor de exemplu, s-a întâmplat și se întâmplă și în Austria. Ați spus că numărul plângerilor uh, a crescut și aveți dreptate. Pot să numesc și exemple. De exemplu, la noi uh, munca a sporit de 10 ori. Plângerile și ele de 10 ori uh, și nu doar în Austria sunt mai multe. Personalul nu în același timp, dar acest lucru e deja evident. Cu privire la ghișeul unic, One Stop Shop, Mulți spun că plângerile merg direct uh, la autoritatea irlandeză. Nu neapărat. Trec prin autoritățile naționale. E vorba de niște proceduri complexe. Nu doar procedurile irlandeze sunt complexe, ci și toate celelalte. Dar uh, în ceea ce privește autoritatea irlandeză, altfel, alta este priza la public și la oameni, pentru că mulți cred că sunt vizați și mulți chiar sunt afectați de ceea ce se întâmplă. Cooperarea însă funcționează foarte bine, dar după cum v-am spus anterior, cu privire la dreptul procedural național, Mulți au mâinile legate, inclusiv la nivelul autorităților. Sunt state membre unde pentru a lua o decizie durează foarte mult timp. Se întâmplă în Austria, în Cehia, în, Irla- în Italia, mă scuzați, și cred că și în Spania. În alte state lucrurile nu decurg uh, la fel. Nici în Germania, de exemplu, nu e așa. Dar sunt niște lucruri conforme cu Carta Drepturilor Fundamentale. Altminteri n-ar fi posibil să iei o uh, decizie la, în timp util. În ceea ce privește, iarăși, cooperarea, cooperarea nu doar cu autoritatea irlandeză, ci între noi toți, ea este bună. Unii însă comunică pașii procedural mai devreme, alții mai târziu, dar, din nou, e o chestiune de procedură națională. Mm, e doar o constatare, ceea ce vă transmit acum. Toate verificările pe care le facem sunt uh, făcute uh, Uh, în amănunțime, pentru că noi știm că lumea e cu ochii pe noi. Și vor fi niște decizii care vor fi date și lumea se așteaptă să fie corecte. Bineînțeles că aceste decizii trebuie să stea în picioare. Este ceea ce ne dorim. Doamnă Intveld, în ceea ce privește transparența proceselor verbale, mi-ați adresat o întrebare legată de asta și noi deja am discutat uh, acest subiect la ultima sesiune a noastră plenară și la ora actuală evaluăm care este formatul cel mai propice. Comitetul și-a asumat un angajament să fie transparent și să aibă schimburi deschise de informații cu uh, publicul. Dar asta nu înseamnă neapărat să publicăm informații confidențiale care să va- afecteze validitatea și validarea procedurilor noastre, pentru că e vorba de un schimb uh, impresionant de informații și deci trebuie să fim foarte prudenți uh, cu privire la ce anume facem public și puteți să fiți sigură că o sarcină importantă pentru noi este aceea de a da dovadă de transparență. Commission and member states proper implement no this was sorry enforcement must da, ați spus dumneavoastră că avem cea mai bună legislație privind caracterul privat, dar lasă de dorit aplicarea. Anchetele durează mult timp, după cum știți, și în cazurile transfrontaliere avem deja 73 de decizii finale uh, fără mecanismul de, de soluționare a litigilor, fără activarea acestuia. Aceste decizii, deci, uh, au uh, fost uh, date la nivelul la care am contribuit noi, poate au fost niște uh, oricare opoziție, dar s-au luat deciziile numărul de 73, chiar dacă nu avem cazuri prea faimoase. Totuși, aceste decizii s-au luat. Deci ghișeul unic funcționează. Uneori pare mai încet, dar trebuie să fim foarte metodici. Fiindcă e vorba de drepturi fundamentale până la urmă. Apoi, domnule Paia, Prime, scuzați, intervenție fără microfon din uh, sală privind PNR-ul. Ați primit uh, scrisoarea mea, nu e așa? Da, vreți să luăm măsuri imediat. Noi facem contribuția la toate negocierile privind PNR-ul și vrem să îmbunătățim lucrurile acolo. Bine, nu neapărat să le îmbunătățim ci deci să le facem mai exacte pe viitor. Domnul Breyer, aplicarea legislației, asta ține de autoritățile de protecție a datelor naționale și este ține de mandatul lor. Conform celor 12 acțiuni ale regulamentului de protecție a datelor, e posibil acest lucru și dacă se prevede legislația națională. Și asta nu se întâmplă în cazul tuturor țărilor. Nu toate țările prevăd acțiuni comune. Dar colaborăm strâns la comitet pe acest subiect și în autoritățile de protecție a datelor naționale. Chiar dacă nu se poate tot timpul să întreprindem acțiuni comune. Ne-ați spus că alte autorități au sprijinit uh, Autoritatea de supraveghere irlandeză? Da. Și autoritatea de supraveghere a invitat, irlandeză a invitat aceste autorități naționale să îi se alăture. Reținerea obligatorie a datelor. Trebuie să luăm o poziție clară sau am făcut-o deja, după părerea mea, dacă credeți că nu este suficient. Sunt sigură că pe viitor vom merge și mai departe decât până acum. Autoritatea de supraveghere irlandeză are cazuri mai uh, nivel înalt, mai, de nivel mai înalt în, pe rol, da. Așa este. Și în sistemul de informații pe piața internă, da, unde noi ne putem uh, aduce contribuția. Dar n-au ajuns încă, n-au ajuns încă aceste cazuri în sistemul IMI. Uh, Din câte știu, s-a dat deja un interviu săptămâna trecută spunând că proiectul final va veni la începutul anului viitor. În Polonia, privind faptul că 55% din companii consideră că nu sunt gata pentru regulamentul de protecție a datelor, vreau să vă spun că autoritățile de protecție a datelor naționale oferă foarte multe orientări companiilor. Nu numai companiilor, ci și uh, um, celor care fac plângeri în ceea ce privește drepturile lor. Și noi oferim foarte multă orientare și aviz în acest sens și lucrurile se vor, uh, aceste acțiuni se vor mulți, mai ales dacă ne uităm la planul de acțiune pentru 2020. în ceea ce privește aplicarea corectă a regulamentului de protecție a datelor în statele membre, Comisia este cea care verifică această aplicare din partea autorităților de protecție a datelor naționale. Acum, uh, doamna Cinici. Doamna Chinici, mă scuzați, uh, v-am pronunțat greșit numele. Despre minori. În planurile de lucru pentru 2020 avem uh, orientări în ceea ce privește minorii și uh, am început deja să ne ocupăm de asta. Ați vorbit și de dreptul de a fi uitat. Am avut săptămâna trecută o orientare privind dreptul de a fi uitat și e în, în faza de consultări publice acum. Ok, it'll be done. I hope so. Yes, we thank you. We thank you. Mulțumim foarte mult. Foarte pe scurt, vă rog, fiindcă vine doamna comisar la patru jumătate. Nu, eu am o întrebare foarte scurtă. Nu mi-ați spus întrebări privind PNR-ul. Mi-a spus că acum noi oferim orientarea. Eu v-am întrebat însă de ce nu luați măsuri în ceea ce privește încălcarea care are loc acum. sunt convinsă că am luat măsurile pe care am putut să le luăm și pe care putem să le luăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat cu prima întâlnire cu reprezentanții, cu reprezentanta Comitetului European pentru Protecția Datelor. Vă mulțumim că ne-ați prezentat uh, agenția, uh, uh, agenția dumneavoastră și Calea de urmat. Avem și reprezentanții ai uh, autorităților uh, de supraveghere pentru protecția datelor și uh, Comitetului European pentru protecția datelor și domnul Bivoroschi a fost uh, numit uh, șef uh, al autorității de supraveghere privind protecția datelor. Uh, felicitări! Uh, și își va prezenta programul uh, său. Dar foarte rapid, pentru că uh, jumătatea următoare avem iarăși uh, niște oaspeți și uh, uh, le dau numai 10 minute pentru a avea timp să punem și întrebări înainte de a avea pe doamna comisar uh, alături de noi. Deci punctele 4 și 5, dezbaterea comună. Care e treaba aici? Această dezbatere se referă la propunerea de regulament care modifică ECRIS și o propunere de regulament care modifică ETIAS. Și, și avem trei vorbitori. Domnul Olivier Onidi, de la DigiHome, director adjunct. Olivier Onidi, tot el, la a doua propunere și dr. Niovi uh, Vavula de la Queen Mary University. Deci să nu depășiți 10 minute, vă rog, ca să avem timp și de întrebări. O să prezentați, aici se vor prezenta propuneri și Um, apoi o notă pregătitoare de la serviciu care permite colegiuitorilor să iau o decizie formată privind cele două propuneri la începutul, de la începutul lui ianuarie 2019 și uh, prezentăm și evaluarea impactului de către, parla, de, de, către, de către Serviciul de Cercetare al Parlamentului European privind uh, ETIAS, domnul uh, Vavula ne uh, ține prima prezentare. Thank, thank you very much, Chair, for, for the introduction and uh, for, for the opportunity actually to, to comment. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta această propunere. E una din rămășițele, să zicem așa, din ultimul mandat legislativ. Initiatives uh, you have helped. Uh, Dintre multe inițiative pe care le-ați sprijinit dumneavoastră și care au fost adaptate până la urmă, uh, e vorba de mm, progresul Uh, Frontex, uh, codul de uh, conduita deontologic al frontierelor și așa mai departe. Toate acestea ne-au ajutat să îmbunătățim folosirea sistemelor de informații europene pentru gestionarea frontierelor pentru a actualiza sistemele existente, cum ar fi sistemul de informații Schengen, sistemul uh, vizelor și ECRIS, sistemul european de informații privire la casele de judiciare și uh, instituind noi sisteme. Cel despre care vă voi vorbi astăzi este un sistem nou, ETIAS. Este sistemul de preautorizare care ne va permite să avem informații detaliate privind cei care uh, călătoresc în Uniunea Europeană fără vize. Am, uh, ne-am luat un angajament față de dumneavoastră în consecințe. Adoptând sistemul ETIAS, Sistemul European de Informații de Autorizare privind călătorile, se pune temeiul juridic al ETIAS importanța de a defini modalitățile în conformitate cu care se permite interoperabilitatea între ETIA și celelalte sisteme de informație. Acesta a fost un angajament. Al doilea angajament se referea la faptul că pentru ca ETIA să poată funcționa, să și poate face treaba, trebuie să pună sub semnul întrebării diversele sisteme de informație europene, iar în această măsură este important să ne asigurăm că are acces la toate uh, aceste sisteme, inclusiv ECRIS și, și resortisații din țări terțe de la ECRIS. De deci, obiectivul acestei propuneri este punerea în aplicare a acestui principiu a caracterului privat uh, uh la, uh, prin design, uh, în conformitate uh, cu recomandările DPS, noi încercăm să codificăm modalitățile în care ETIAS, lui, ETI, lui ETIAS îi se vor face cereri în mod automat de către sisteme de informații care există, de sistemul Schengen, sistemul vizelor, dar și ECRIS, TCN și modalitățile în care informațiile pot fi, să fie, pot fi folosite după procedura de semnalizare a um, elementelor identificate de sistem. Și prevede în enunțele din urmă modalități prin care se poate opera efectul în oglindă pe care îl avem între sistemul intrare-ieșire și sistemul de informații privind vizele. la ETIAS și sistemul de intrare-ieșire, fiindcă de fiecare dată când vine cineva la o frontieră europeană și completează un, o, o cerere prealabilă ETIAS, datele vor fi verificate în sistemul de intrare-ieșire, care este sistemul de referință și sistemul de bază care va, se va actualiza tot timpul pentru a include pe cei care intră în Uniunea Europeană și cei care ies din Uniunea Europeană. Deci un fel de registru prin care uh, analizăm uh, depășirile de ședere. Datele analitice pe care le-ați primit uh, au fost făcute la cererea dumneavoastră, fiindcă ni s-au adresat foarte multe întrebări. Nu am considerat că este foarte important să avem o evaluare de impact 100%, uh, nu doar fiindcă uneori poate <laughs> subcontractorul este chiar Parlamentul, uh, iată cum mi se va face o prezentare în acest sens imediat, și lăsând gluma la o parte, fiindcă temeiul juridic al ETIAS era atât de uh, exact în ceea ce privește atribuțiile sale, încât marja noastră de discreție este foarte limitată. Nu putem decât să, să ducem mai departe deciziile luate de colegiuitori și am zis să nu facem o evaluare a impactului, ci mai degrabă să venim în fața dumneavoastră cu un memorandum explicativ, cu o propunere și uh, pe baza întrebărilor pe care le-am primit de la dumneavoastră am făcut și această, uh, această notă analitică separată, încercând să explicăm uh, nevoia și modul în care am folosit sistemul ETIAS, fiindcă vrem să fim siguri din punct de vedere juridic că datele vor fi accesate în mod, în mod corect și care date vor fi folosite și avem și garanții aici și printre care și faptul că nu ne vom uh, îndepărta de cadrul de operabilitate care a fost adoptat de colegiuitori sau de la principiile, numeroasele principii și numeroasele criterii care sunt uh, conținute de diversele teme juridice a, a diverselor sisteme. Deci este vorba de o uh, transpunere mecanică a elementelor necesare pentru ca sistemul ETIAS să, uh, să poată avea acces la toate sistemele, sistemele noi și sistemele mai vechi care nu erau gata, cum ar fi sistemul uh, ECRIS sau TCN. mulțumesc! for having made it so, so... Vă mulțumim, domnule Onidi, pentru respectarea timpului. Acum, doamnă Vavula este rândul dumneavoastră. Vavula se pronunță numele meu, dar nu contează. The uh, European Parliament Research. Mulțumesc pentru invitația făcută de IPRS. Uh, you. Um... Pentru efectuarea acestui studiu. Sper că în următoarele 10-15 minute you basically the main finding. Voi încerca să vă explic principale concluzii ale studiului meu. În primul rând, această evaluare a fost țintită. S-au pus două întrebări majore, două chestiuni majore. Acum să vă spun ce metodologie am aprobat, am adoptat. And finally, my overall assessment. Principale concluzii și evaluarea și recomandările pe care le am. Bineînțeles că în această prezentare nu pot să vă explic cele 30.000 de de cuvinte, practic, care constituie acest studiu. Acum, despre ce a fost vorba? În primul rând, a vrut să analizeze în ce măsură pachetul comisiei uh, extinde sfera de aplicare a sistemului european cu privire la cazierele de judiciare și ale cetățenilor din țări terțe și dacă această extindere afectează viața privată sau datele personale. În primul rând, să vedem dacă regulile de prelucrare aplicate acestor dosare, ale acestor uh, solicitări prin uh, verificarea transversală cu alte uh, le afectează aceste principii. Acum, în ceea ce este metodologia, o serie de studii s-au făcut între sfârșitul lunii octombrie până vinerea trecută, când s-a făcut prima publicare a studiului, deci a fost o perioadă foarte limitată de timp. The research method. So, uh... De asta ne-a limitat și metodele de cercetare. În primul rând, ne-am bazat pe cercetarea textelor, dar am uh, colaborat cu DigiHome, cu Eulisa, cu Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, dincolo de această limitare în timp, a mai existat una ce ținea de informațiile disponibile. Bineînțeles, studiul s-a făcut pe baza informațiilor disponibile public. way that it involves only the amendments și dat fiindcă aici era vorba doar de amendamente, a trebuit să fac o listă cu modificările actuale în comparație cu actualul cadru legislativ. Și e clar un studiu de drepturi fundamentale. Prin urmare, s-a făcut o evaluare din această perspectivă în funcție de jurisprudența CEDO și ACJE, ținând cont de principiile esențiale de protecția datelor. Acum, referitor la prima chestiune, extinderea e cristisien. Se extinde această sferă dincolo de ceea ce se stabilise în regulamentul e cristisien din iunie 2019. E drept că în regulamentul ETIAS, considerentul 18 stipulează că dacă un sistem e cristisien este stabilit atunci, ETIAS ar, ar trebui să se permită accesul pentru scopuri ce țin de ETIAS, însă eu cred că nu există aici o compatibilitate. Considerentele sunt doar interpretative, nu sunt obligatorii, deci nu e suficient. Această extindere a sferei de aplicare nu s-a făcut prin control. Nu s-a făcut o evaluare de impact, un studiu de fezabilitate Deci, e o lipsa studiului de impact practic triplă. E o interferență în ceea ce privește drepturile de la articolul 7 și 8, dreptul la viață privată și protecția datelor personale. E o interferență gravă, deoarece vorbim de bazele de date ECRIS-TSN, care au fost adoptate cu temei juridic de punere în aplicare și acum vor fi folosite pentru uh, un scop diferit de gestionarea frontierelor. Deci sunt două chestiuni diferente și interferența vine din faptul că există noi forme de prelucrare a datelor și noi autorități, deci vor putea avea acces la datele din baza de date ECRISTISIAN. Această extindere e greu de împăcat și cu principiul de limitare, un principiu esențial din legislația de protecție a datelor. E practic uh, o ștergere a frontierei între legea emigrației și legea de protecție a datelor. Deci o bază de dată care a fost creată într-un anumit scop, însă este după aceea pusă la dispoziție și în alte scopuri care nu fuseseră prevăzute inițial. A function grip în engleză. În concluzie, eu arăt că ceea ce trebuie să evaluăm este dacă, conform principiul necesității și proporționalității din articolul 52 al cartei, dacă se respectă deci uh, prevederile de acolo pentru a justifica această extindere a sferei de aplicare ecristisien. Din acea perspectivă, concluzia mea este că, pe de o parte, folosirea ecristisien poate fi considerată ca fiind consecventă cu posibilitatea ca la nivel național ecristisien să poată fi folosit de autoritățile de imigrație și de control al frontierelor, dacă permite legislația națională respectivă și există o consecvență de asemenea și cu abordarea Statelor Unite ale Americii. Ei folosesc un sistem asemănător care oferă posibilitatea de a avea acces la cazierile judiciare. Însă, nu este consecvent cu abordarea australiană, ETA, echivalentul ETIAS din Australia, unde doar anumite alerte pot oferi posibilitatea de acces. Pachetul comisiei face distinția însă între cazierele judiciare ce țin de delictele grave, deci o abordare echilibrată, să problema pe care o văd eu e legată de necesitatea de a deschide accesul către ecristisien. Știu că SIS, Schengen Information System, deja are alerte în legătură cu persoane din țările terțe care sunt condamnate. Deci va exista o suprapunere între SIS și ECRIS-TCN și există nu se știe în ce măsură va fi această suprapunere. Al doilea rând, regulamentul SIS de informare, de stocare informațiilor Schengen spune că delictele teroriste și condamnările pentru astfel de delicte ar trebui în mod obligatoriu să fie introduse în ecristisie, însă ceea ce privește alte delicte <coughs> nu e posibil să se facă asta. Deci nu se știe cât de mare va fi această suprapunere, să toate cazurile grave oricum vor fi incluse în uh, ecristisien. Trebuie de asemenea să se facă distinția între persoanele cu cetățenie dublă în ecristisien, deoarece acele persoane vor avea dreptul la libera circulație. Acum, la a doua chestiune pe care s-a, asupra căreia s-a concentrat studiul. Echilibrarea uh, regulilor care este relativă. Unitățile ETIAS centrale și naționale nu vor avea acces anumite baze de date mai mult decât este necesar. Avem și regulile legate de prelucrarea automată cu privire la datele PNR, deci aceasta este menționată, însă am văzut că, deși regulile sunt destul de echilibrate, vor exista probleme ce țin de probleme legate de calitatea datelor în toate sistemele de informații. Există greșeli, de exemplu, de mm, ortografie, uh, dar cu cât vor fi consultate mai mult bazele de date, Uh, cu atât vor crește posibilitățile, probabilitățile de a avea um, așa numitele false hits, deci um, accesări greșite, practic false. Uh, și cei care solicită, deci uh, ședere fără viză pot fi afectați de multe ori sistemele vis nu sunt relevante aici, deoarece scopul celor două este diferit. Acum, în ceea ce privește aletele transversale, de verificare transversală, va exista și aici o problemă. Deci va trebui să existe un fel de certificare și datele legate de importarea directă a datelor personale de la ETIAS la sistemul de intrări-ieșiri deci aici nu cred că există o justificare completă. În orice caz, din analiza mea, e clar că nu e vorba de niște ajustări tehnice. Ar trebui să se facă o evaluare de impact la un moment dat, deci de trei ori nu s-a făcut. Extinderea ECRISTISIEN nu este justificată pe deplin și nu este necesară pe deplin, însă celelalte reguli sunt bine redactate, elaborate deși există o serie de recomandări pentru lămuriri suplimentare și pentru a consolida și mai mult dreptul la protecția datelor personale și la intimitate. Vă mulțumim, doamnă Vavula! Acum, nu uitați că nu trebuie să o facem pe doamna comisar Johansson să aștepte prea mult, mai ales măcar nu acum, prima oară când vine dumnei la libe pentru dialogul structurat cu privire la pactul de migrație și azil. To present before this Libre Committee by the first quarter next year. So please now let acest pact va trebui să fie prezentat cândva în următorul trimestru. Vom începe acum cu domnul Lerners, raportorul, după aceea cu raportor din umbră, să vă rugăm foarte mult să puneți punctul pe ei în intervențiile dumneavoastră. Uh, Vă mulțumesc. Da, e o problemă când ai decât 12 minute să prezenți atât de multe. Voi încerca să fiu sub 5. vom, oricum vom mai lucra pe asta. Mă bucur că putem colabora. Amendamentele acestea, bineînțeles, sunt uh, urmarea hotărârilor noastre din ultimul mandat și are dreptate doamna Vavula. Ar fi fost bine să se facă un studiu de impact de la început, mai ales pentru că ETIAS nu a făcut obiectul unui studiu de impact, însă datorită muncii dumneavoastră avem o evaluare de impact acum, deci putem să ne începem munca. E foarte important doar ce dacă vrem un ETIAS care să funcționeze, aceste uh, modificări trebuie să se facă. Acum câteva întrebări pe scurt. Pentru comisie, în primul rând. Puteți să reacționați la, ce, la așa numita function grip, practic preluarea controlului asupra anumitor funcțiuni despre care a vorbit doamna Vavula. Da, eu înțeleg um, logică. După ce, pleca, după ce pleacă cineva, alerta de returnare e ștearsă, însă conform SIS, există o procedură de la articolul 8 pentru a ne asigura că dacă s-a întâmplat ceva și mai există o alertă pentru cineva care a părăsit deja teritoriul UE, nu vrem ca acea persoană să fie deținută la frontieră pentru o perioadă de peste 12 ore, dacă este o perioadă de consultări. S-ar putea face asta la ETIAS dacă s-ar face asta în prealabil. E mai bine de să o faci uh, dinainte pentru ca acele consultări să se desfășoare cu celelalte state membre fără ca persoana din statul terț să fie um, reținută preț de 12 ore la frontieră. Și referitor la viz, sistemul de informații cu privire la viz, au loc negocieri. Cum ne vom asigura că există o consecvență și acolo? Și foarte pe scurt, doamne președinte, cercetările legate de studiul de impact. M-a surprins puțin ce spuneați dumneavoastră legat de extinderea scrutiny and passed under the radar because in the end it was the result of Spuneați că s-a luat o, a avut loc o procedură în codecizie, prin asta s-a ajuns la un rezultat, ne-am uitat la toate amendamente, la considerente și majoritatea Parlamentului a hotărât să voteze, așa s-a făcut și la Consiliu, dar eu nu sunt sigur de unde veniți la concluzia că s-a evitat practic controlul colegiuitorilor? Și referitor la acest function creep, denaturarea funcțiilor, uh, e vorba de ajutorarea statelor membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor sau a vizelor, deci mai multe informații ar fi utile. Și încă o întrebare, e necesar să includem ecristisien? Există o suprapunere cu SIS, bineînțeles, dar nu toate articole, alertele de la articolul 24 de la SIS nu sunt pentru persoane condamnate din țările terțe și nu toți care constituie subiectul unei, obiectul unei alerte nu au fost condamnați. Deci dacă nu includem aceste informații, vom avea anumite părți care vor lipsi. Deci singura care e să includem aceste informații. Dacă apare o uh, alertă de refuzare, de refuz al intrării, uh, trebuie să știm pe ce bază se face acea alertă. E vorba de o condamnare sau nu? În orice caz, uh, vom colabora în continuare, sunt sigur de asta. Acum raportori din umbră, unul câte unul. Începem cu domnul Moraș de la SND. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Lenart a spus principalele elemente. Mâine avem și o reuniune a raportorilor din umbră, deci vom putea discuta mai detaliat de pe toate acestea. Însă, din punct de vedere politic, ceea ce trebuie spus acum este că motivul pentru care noi am solicitat studiul de impact a fost pentru că, inevitabil, studiul IPRS uh, nu se concentra decât pe o anumită parte din acest uh, domeniu atât de complex și știam că există implicații asupra uh, vieții private și a protecției datelor personale. Și aș vrea să trec acum direct la subiect. Domnul Lenar spunea că există o serie de domenii pe care le vor analiza raportori din număr, dar nu putem analiza totul. Avem un studiu PRS, studiu substitut îl voi întreba pe domnul Onidi de fapt ce înseamnă asta în legătură cu această function creep de naturarea funcției. Asta chiar va fi o problemă. Și doamna Vavula, legătură cu proiectul de studiu și ce spuneați dumneavoastră, s-a confirmat că pachetul Comisiei extinde sfera Cristisen dincolo de ce este stabilit în regulament. E o interferență gravă la adresa drepturilor și a protecției la viața intimă și protecția la date, cu privire la datele personale. Deci această formă propusă de prelucrare automată a datelor. Spuneați că aceasta este o interferență conform celor stipulate la articolul 7. Poate că nu veți putea răspunde la toate întrebările. Parțial ne-ați răspuns deja la o serie de întrebări în prezentarea dumneavoastră, însă principalele întrebări. Aceste propuneri sunt în coerență cu regulamentul ETIAS? Conțin noi elemente politice sau doar vin cu modificări tehnice? Și date fiind concluziile studiului dumneavoastră Această extindere a sferei de aplicare e o interferență asupra drepturilor fundamentale și a respectării dreptului la viață privată și amendamentele cu privire la prelucrarea automată a datelor personale. Credeți că acestea sunt o sursă de îngrijorare în ceea ce privește respectarea la viață privată și la protecția datelor? Deci acestea sunt principalele chestiuni pe care le vom discuta la reuniunea raportorilor din umbră. Însă subliniez încă o dată că un studiu de impact cuprinzător ar fi fost un punct de pornire mult mai bun. Ceea ce spunea și domnul Lenard, e fundamental diviziunea între aplicarea legii și uh, legea imigrației, esențială. Se stabilește deci interoperabilitatea ETIAS aici. Da, trebuie să vedem ce se întâmplă cu toate bazele de datele, însă probleme pot apărea dacă sunt consultate bazele de date greșite. Grupul nostru și alte grupuri întotdeauna au susținut că trebuie să avem acces la informațiile corecte și nu la cele greșite. Adevărații teroriști, dar să nu se aducă atingere vieții private în mod uh, inutil. Deci asta ar fi trebuit să se studieze, de fapt, din capul locului. Domnul Tudorache, acum de la Renew. Cât mai succint, vă rugăm. Yes, sure, possible because... Mulțumesc, voi fi deosebit de succint. Colegii mei deja au spus multe dintre mesajele pe care voiam să le transmit. Consequential. E un, un lucru greșit e înțeles greșit, pentru că e vorba și niște chestiuni de substanță care să facă nucleul acestor propuneri și care au de-a face cu toată logica interoperabilității. Cum funcționează lucrurile, cu ce impact asupra drepturilor și asupra obiectivelor interoperabilității. Nu vreau să spun prea multe, pentru că oricum ne vedem mâine și vom avea o primă ocazie să dezbatem între noi. Am însă o întrebare de adresat și Comisiei și autorilor studiului cu privire la function creep, denaturarea funcțiilor. Dumneavoastră cum uh, priviți această problemă? E sau nu e denaturare? Am oarecare rezervă față de argumentele lansate în studiu cu privire la interferențele grave, cu privire la lipsa temeiului pentru securitate, Eu cred că e temei, dar nu vreau să mă pronunț uh, ex ante. Aștept mai întâi reuniunea. Deocamdată aș vrea să primesc o reacție despre cum priviți dumneavoastră lucrurile. Există sau nu există de naturarea funcțiilor? Cum spunea și domnul Lenars, dacă ETIAS își dublează acțiunile cu SIS sau VIS, cu SIS cu privire la infractorii condamnați. Dacă se schimbă ceva în SIS și nu știu, atunci um, eu nu cred că SIS acoperă genul de alerte pe care ar trebui să le caute ETIAS în ecristisien. Apoi, cu privire la relevanța ETIAS de a căuta în datele VIS pentru că nu era nevoie sau relevanță în acea căutare, eu nu l-aș zice că e. Sunt câteva țări care au primit liberalizarea vizelor recent și, intrând acum în acest sistem, își trimit cererile prin ETIAS. Însă, istoricul cererilor din acele țări, motivele de călătorie în UE, pot fi găsite în vis. Mă gândesc că aceste căutări ar putea fi relevante pentru că e posibil ca informații interesante sau relevante pentru securitatea la frontieră, pentru migrația ilegală și așa mai departe, um, să-și găsească răspunsul acolo. Deci întrebarea este de ce considerați că această legătură nu este relevantă? Și mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pryor, de la Vest, tot așa foarte succint. Mulțumesc pentru cercetarea dumneavoastră. Iau notă de faptul că această propunere rodează și mai tare delimitările între legea migrației și uh, securitatea la frontieră. Nu sunt suficiente argumentele înaintate și acesta este motivul pentru care noi am criticat propunerea ETIAS chiar din capul locului, spunând că calculul probabilității se, bazată pe, se bazează pe niște chestiuni uh, soft, uh, nu pe niște mm, baz, uh, date hard. Nu repet întrebările colegilor mei, dar aștept cu nerăbdare o reacție la ceea ce am auzit până acum. Mulțumesc! Mulțumesc! De la ID, domnul Lars Patrick Berg, e sau nu? Dacă nu de la ECR, nici uh, reprezentantul ECR nu e. Ansofie Peletier, de la GUE, este sau nu? Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă, mai ales că nici nu prea pot vorbi. Sper ca toată lumea să mă înțeleagă. Pentru ECRIS și ETIAS, Știm că sunt disparități în statele membre la nivel de sancțiuni și tipuri de infracțiune și apoi mai sunt disparități și în ceea ce privește înregistrarea uh, dosarelor uh, cu infracțiuni, pentru că există diferențe la nivelul sistemelor penale. Prin urmare, pentru mine este foarte important că există un studiu veritabil de impact care să fie făcut. Pentru că nu sunt doar subiecte tehnice, sunt și de natură politică. Acest studiu de impact trebuie să se concentreze uh, pe niște lucruri deosebit de precise. De exemplu, respectul drepturilor fundamentale. Mulțumesc! Merci a vous, Madame Pelletier. Mulțumim foarte mult, doamnă Pelletier. Acum, să nu uităm că mai avem un, o dată, data de 9 ianuarie, când raportorul nostru ne va prezenta proiectul său de text. Așa că haideți să limităm discuția strict la raportul din umbră. Să revenim la experții noștri pentru și declarații foarte scurte, în așa fel încât să putem să facem loc dezbaterii uh, prevăzute cu doamna Johansson, care așteaptă la ușă. Mulțumim mult pentru răbdare. Într-un minut suntem gata. Domnule Onidi. Voi fi deosebit de succint, căci, într-adevăr, comisara mea este aici și nu vreau să o, o fac să aștepte. Cum spunea și dumneavoastră mai devreme, Da, nu e corect să spunem că e vorba de o propunere tehnică. Nu se pupă cu conținutul. Conținutul este despre date, date cu caracter personal și cum să accesezi datele respective. Întrebarea nu este deloc simplă, dar este un act de consecință, consequential act, așa cum a subliniat și raportorul. Pentru că, în fapt, din punct de vedere material, se referă și decizii care au fost luate de colegiuitori de ambele părți. Și acolo e o diferență de opinie uh, față de ce spunea studiul. Îmi pare rău, nici n-am citit studiul încă, dar e un considerent cu privire la deciziile ETIAS care este foarte clar. Pentru mine un considerent este foarte important și ați spus-o chiar și dumneavoastră foarte bine. Descrie, explică textul, dar descrie și definește temeiul propunerii. De partea ECRIS, sunteți cei care ați lucrat pe ECRIS TCN și știți foarte bine că au fost amendate câteva trăsături ale propunerii ECRIS-TCN originale din partea comisiei și pentru că, este ECRIS, pentru că acest ECRIS-TCN trebuia să fie accesibil ETIAS. Adică trebuiau adăugate anumite informații care să fie păstrate în ECRIS TCN pentru ca aceste informații să fie disponibile și să poată fi utilizate în contextul preautorizării făcute la ETIAS. Așa că, la acest capitol suntem uh, pe teren solid. Ă, nu se pune neapărat întrebarea dacă s-a schimbat obiectivul sau nu, căci în orice caz el nu s-a schimbat. Suntem în continuare pe deplin în domeniul gestionării frontierelor și vorbim despre moduri de a face verificări la frontieră. Cum să se organizeze totul, cu ce instrumente. Întrebarea cea mai importantă, și aici cred că sunt ă, materiale foarte utile în studiul dumneavoastră, întrebarea adevărată este în ce măsură și cum se aplică principiul necesității. Cum se păstrează acesta? Asigurându-ne că folosim și publicăm doar informația care este strict esențială pentru controlul la frontieră și să avem apoi și claritate de plină în ceea ce privește lanțul de evenimente ce urmează să fie operat să se facă o diferență foarte clară între ce se face la nivel automat, dacă se aprinde un beculeț, cu da sau nu, cunoaștem individul respectiv, știm persoana, uh, e înregistrată în vreun sistem informatic deja. Și apoi e vorba de procedura foarte minuțioasă și codificată de a primi acces automat la aceste informații și cu motivele pentru care să se întâmple asta și și motivele sunt extrem de restrictive. Cu privire la vis, o să asigurăm uh, uh, o congruență perfectă cu celelalte măsuri, dar sunt într-adevăr lucruri importante care rezultă din studiu, cum ați uh, menționat cetățenia uh, dublă. Da, trebuie să fim un pic mai precis, preciși aici, pentru că e vorba totuși de o categorie specifică. Dar, în baza comentariilor primite, și în baza uh, dorinței raportorului, voinței de a trece repede la treabă, suntem pe deplin la dispoziția noastră, foarte dornici de a începe discuția ca să intrăm în pâine împreună. Doamna Vavula. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și întrebări. Cu privire la SIS, Sistemul Informatic Schengen, spuneam că nu se știe foarte bine Uh, cât de mari sunt de dublările, dar exercițiul acesta este tocmai uh, menit a preîntâmpina intrarea pe teritoriul UE anumitor categorii de uh, resortisanții terțe state. Deci dacă sunt anumiți resortisanți terțe state care să, nu trebuie să intre în uh, SIS și totuși o fac, se lansează o alertă. Însă, Trebuie mai multă finețe la nivel de procedură. Iar statele membre trebuie să introducă cum trebuie alertele. Înțeleg că considerentul a fost obligatoriu pentru Comisia Europeană, dar, din punctul meu de vedere, dacă nu a fost evaluată cum trebuie o problemă în studiul de impact, de mai multe ori, înseamnă că lucrurile într-adevăr au trecut așa, pe sub radar și că au scăpat de mm, o verificare amănunțită. E vorba de baze de date uh, din domeniul penal care să fie utilizate în ceea ce privește gestionarea frontierelor. Sunt două lucruri distincte care n-ar trebui să fie amestecate într-un singur domeniu pe viitor. Este o propunere care, într-o oarecare măsură, tocmai uh, face acest mijmaș. A fost o tendință uh, care s-a amplificat și va trebui să se oprească. În ceea ce privește vis, uh, Uitați-vă în studiul meu, e o remarcă specifică tocmai despre cetățenii cu cetățenie dublă, cetățenie și pe lista neagră și pe lista albă, uh, deci acolo se face o mențiune specială la aceștia. În rest, uh, Cred că nu mai e cazul să menționez nimic. Studiul vă este pe deplin la dispoziție, la fel și eu uh, pe parcursul negocierilor. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru contribuția dumneavoastră, mai ales că ne-ați ajutat să scutim niște timp ca să putem să o întâmpinăm pe doamna Johansson. Domnule Tudorache, un punct în plus? 10 secunde. Cum, pentru că uh, tot a spus comisia Uh, că nu, și, și că n-am avut timp să ne uităm la studiu, ne poate răspunde mm, în scris la anumite elemente ca să putem înțelege noi mai bine toate argumentele de ambele părți. For your contribution. Now we want... Mulțumim pentru contribuție. Și acum un călduros bun venit doamnei Ilva Johansson, doamna comisar pentru afaceri interne, e rugată să vină la prezidiu pentru prima dată în fața Comisiei Libe, de când este comisar cu drepturi de pline, conducând uh, portofoliul domniei sale. Thank you all. Thank you all. Now, as I said, we have one hour. După cum am anunțat anterior, avem la dispoziție o oră și 45 de minute. Dar, de fapt, va fi o oră și 20. La cât timp ne-a mai rămas? Pentru că avem și un vot. Și știți cum e la vot o lumea vine buluc, exact la cât fusese prevăzut, pentru că nu-i așa, ei vin să voteze. Așa că, cu bucurie, o avem uh, pentru prima dată alături de noi pe doamna Johansson, care se ocupă de afaceri interne. Este pentru prima dată când se află în rândul nostru, după numirea și confirmarea sa, într-un portofoliu relevant care cuprinde azilul, migrația, chestiuni de securitate internă, viitorul Schengen Iată subiecte aproape de sufletul nostru. Inclusiv noul pact pentru azil și migrație, care este o treabă majoră. Doamna Johansson împreună cu vicepreședinte Schinas a început un tur al capitalelor. Săptămâna trecută au fost în Grecia și au vizitat și Turcia cu acel prilej. Acum, doamna Johansson ne va face o prezentare în baza dialogului nostru structurat pe care l-am lansat și pe care îl vom menține cu comisia, cu biroul doamnei Johansson. Profit de ocazie pentru a vă invita, doamna Johansson, explicit la următorul dialog bisemestrial pe securitate pe care îl vom găzdui imediat după, pa- după pauza de Crăciun. Un dialog de securitate pe care îl vom purta uh, cu dumneavoastră. L-am purtat cu domnul Julian King și am vrea să ne întâlnim în mod regulat pentru a ne axa pe niște probleme cheie în ceea ce privește securitatea internă. Ne dorim să avem noi toți o oportunitate, Parlamentul și Comisia, de a face un schimb aprofundat de idei și asta în mod regulat. Haideți deci să începem. Vă dau cuvântul uh, preț de 15 minute, dar sunt uluit de câte cartonașe s-au ridicat. Nu uitați, avem doar o oră și jumătate la dispoziție. Toată lumea și-a manifestat interesul să vorbească. Timpul este esența aici. Întrebări la obiect și scurte. Doamna Johansson, bun venit, vă dau cuvântul. Much, Mr. President, and, uh... Uh, good afternoon. Mulțumesc uh, pentru invitație. Mă bucur să mă aflu aici. Vă pot uh, vorbi despre mm, vederile mele, portofelul meu. Sunt gata să vă ascult propunerile și părerile, bineînțeles, și să vă răspund la întrebări. Dați-mi voie, în primul rând, să spun ceva despre securitatea internă. Eu cred că Securitatea înseamnă coeziune în societate. Am asistat la cazuri de criminalitate organizată care sunt în creștere, amenințarea grupurilor teroriste și folosirea narcoticelor crește, fiindcă a, așa își finanțează operațiile criminalii acestea se dezvoltă foarte rapid, folosesc modele de afaceri noi. Și sunt activi în mai mult de un stat membru. Majoritatea dintre ei. Deci, iată aici, avem o adevărată plus valoare europeană dacă facem față acestui flagel la nivel european. Pentru mine este vorba despre coeziune în societate, când vorbim despre securitate, cum vă spuneam la început, uh, și după părerea mea, fiecare cetățean în parte are dreptul de a fi apărat. Și e important ca toți cetățenii să se bucure de aceeași protecție. Știu că sunt uh, domenii unde cetățenii se simt că poate, să zicem, la mine în cartier nu sunt atât de în siguranță ca în alte cartiere eu, cu, eu, dat fiind uh, competențele mele, trecutul meu, religia mea, nu sunt la fel de protejat ca alții. Uneori toate alte ori nu. Criminalitatea organizată este o infracțiune gravă. Iar uh, acești uh, criminali nu le fac rău numai victimelor, ci întregii coeziuni ale a societății. Iată de ce este foarte important să facem față criminalității organizate într-un mod mai eficient decât am făcut-o până acum. Într-un fel e ca o travă în societate. Fiindcă dacă cetățenii își pierd încrederea, dacă simt că nu mai sunt protejați, la fel ca ceilalți, atunci uh, se pierde un element foarte important al încrederii în societate, care face parte integrantă din coeziune. Eu mă ocup acum uh, de o nouă strategie de securitate pentru următorii 5 ani și, bineînțeles, uh, o să vă ascult cu mare atenție, fiindcă în următoarele luni este momentul să se dea um, contribuții cu privire la această nouă strategie. Cum spuneam, uh, criminalitatea organizată este o infracțiune gravă și trebuie să-i se facă față mult mai eficient decât până în trecut. Trebuie să îi, uh, îi oprim, uh, să, să facem în așa fel încât să nu mai pună mâna uh, criminal, rețelele de crimă organizată pe arme, explozibile și să nu mai aibă acces la finanțe. Iată de ce este important să ne protejăm frontierele externe din motive de securitate. Trebuie să protejăm mai bine frontierele externe. Dar, în egală măsură, avem nevoie și de o cooperare mai strânsă la nivel european S-au uh, adoptat foarte multe, foarte multe legislații, interoper, interoperabilitate, sistemele de schimb de informații și așa mai departe. Dar trebuie să facem mai mult în ceea ce privește protecția minorilor. Abuzul sexual pe internet, abuz sexual al copiilor pe internet, este un fenomen uh, groaznic care s-a dezvoltat foarte mult. Putem să-l combatem, dar avem nevoie de uh, instrumente mai bune. Europolul face foarte mult în acest domeniu și este impresionant tot ce face, dar trebuie să facem și mai mult. Fiindcă e răspunderea noastră să ne protejăm copiii și să-i protejăm de trafic fetele și femeile, să le protejăm de trafic de persoane. Acestea sunt domenii unde trebuie să facem mai mult decât am făcut, decât am făcut până acum. Am avut ocazia de a vizita Europolul la Haga înainte de a prelua um, funcția și am fost foarte impresionată. Am fost acolo când au avut o acțiune comună împreună cu, cu platforme de internet și forțele polițienești din statele membre și cu FBI-ul și această acțiune comună a fost încunată cu succes, fiindcă au reușit uh, să uh, elimine niște site-uri cu, uh, cu conținut terorist 26.000 de conturi. O operațiune de succes, deci. Și aici putem să obținem foarte multe rezultate bune prin participare voluntară, pe bază voluntară din partea platformelor și unde cred că avem într-adevăr nevoie de legislație nouă pentru uh, desfințarea site-urilor cu conținut terorist pe internet. O să vorbesc și despre dovezile electronice. Fiindcă probele electronice, fiindcă știm că uh, un procent foarte mare, 85% din toate anchetele, includ uh, probe și dovezi electronice și acest lucru este foarte important și, și Trebuie să ne mișcăm foarte repede aici. Este important ca forțele de anchetă să poată să folosească rapid aceste probe care le sunt necesare pentru a aduce în justiție, în justiție criminale. Totdeauna trebuie să dăm dată de echilibru, bineînțeles. Trebuie să echilibrăm toate acestea cu drepturile fundamentale și cu folosirea corectă a acestor noi uh, instrumente și posibilități, dar uh, Cred că putem ajunge la concluzia că găsim teren comun. Sigur, există niște îngrijorări despre care trebuie discutat pentru a găsi o modalitate de a merge mai departe pe marginea acestor dosare. Vreau să vă spun câte ceva și despre migrație. Când compar aceste două părți ale portofiului meu, securitate și migrație, mă surprinde faptul că în ceea ce privește încrederea sunt diferențe foarte mari. În ceea ce privește securitatea internă, există mai multă încredere reciprocă între statele membre, iată de ce există mai multă cooperare. În domeniul migrației însă lipsește încrederea. Nu avem suficientă încredere între statele, nu există suficientă încredere între statele membre. Iar după părerea mea, Asta este motivul pentru care, unul dintre motivele pentru care este atât de greu să se ajungă la un compromis nou. Iar uneori cred că în momentul în care nu există încredere, e mai ușor să faci regulamente foarte detaliate. Și ar fi bine să mai multă cooperare în domeniul migrației. Și cred că ar fi bine pentru această parte a portofoliului meu să renunțăm la uh, unele dezbatere de nivel înalt și să fim mai pragmatici să ne concentrăm mai mult pe cooperare. Să lăsăm deoparte uh, acest limbaj uh, beligerant și uh, este important, fiindcă migrația există, a existat dintotdeauna și va exista mm, întotdeauna, iar scopul nostru și sarcina noastră este să o gestionăm cum trebuie, trebuie să controlăm bine. Uh, pentru asta avem nevoie de cooperare și de încredere între statele membre și, bineînțeles, alături de Parlament. Iată de ce am venit aici, am spus uh, la audier că planul meu era să am întâlnit bilaterale cu toate statele membre înainte de Crăciun. A, suntem cu o lună în întârziere, acum deci o să termenul o să fie sfârșitul lunii ianuarie. Uh, vicepreședintele Șinas uh, va veni cu mine în uh, unele dintre aceste deplasări, dar Majoritatea vor fi bilaterale și cred că acum, acum este momentul potrivit. Apar tot felul de, de documente acum neoficiale care ne arată că statele membre încearcă să găsească o nouă poziție și cred că ar fi bine dacă statele membre ar putea să să-și dea seama ce înseamnă să fii în locul altui stat membru. Fiindcă există realități geografice care uh, înseamnă că 5 de state membre primez 90% dintre migrația uh, nereglementată, migrații care, care trec frontiera. Dar 97% din uh, 90, 72 din uh, solicitări ajung tot la un număr mic de state membre și nici asta nu este bine. Uh, în, uh, în Europa, 40 de milioane de oameni sunt, se nasc într-o altă țară, sunt născuți într-o altă țară în fiecare an. Uh, Uh, și 2,5 milioane de oameni vin în Europa anual pentru a locui uh, pentru restul vieții sau doar pentru o perioadă scurtă de timp. Iar uh, anual cred că avem 100 de mii de treceri ilegale ale frontierei. 120 de mii. Și asta va avea și anul viitor. Și tot în același timp vom avea 700 de mii de, de cereri. Ceea ce înseamnă că deplasările secundare vor juca un rol foarte important în Uniunea Europeană. Iar acestea sunt uh, aspectele unde statele membre trebuie să fie mai, să colaboreze mai strâns pentru a găsi soluții comune, pentru a se ajuta reciproc. Iată de ce dumneavoastră jucați un rol atât de important, fiindcă nu o să, o să, o să ascult nu numai statele membre, ci și Parlamentul și dumneavoastră, în comisia dumneavoastră, ați uh, făcut o treabă extraordinară pe marginea acestor dosare. Și bineînțeles că nu începem de la zero. Vom folosi, ne vom folosi pe cât se poate de ce s-a făcut deja. Dar în egală măsură trebuie să o luăm și de la zero în, în ceea ce privește unele aspecte. Uh, unde va, cum se va finaliza noul pact, nu știu, deocamdată nu pot să vă spun, că altfel nu ar mai avea niciun sens să stau de vorbă cu statele membre, dar combaterea contrabandei va juca un rol foarte important aici traficului, uh, colaborarea cu țări terțe, iarăși va juca un rol foarte important. Trebuie să găsim parteneri, să ajungem la parteneriate cu țările terțe pentru a evita trecerile ilegale ale frontierei care, persoane care nu sunt eligibile pentru, pentru, uh, ofer, pentru oferirea azilului, trebuie să, să oferim și rute legale de acestor persoane de a ajunge în Uniunea Europeană și, pentru a, și de a-și aduce contribuția la economiile noastre, fiindcă avem o populație, o populație uh, din ce în ce mai bătrână și trebuie să ne folosim de aceste resurse noi și cooperarea între țări joacă un rol foarte important aici și uh, pentru a combate traficul de persoane. Protejarea frontierelor externe trebuie să joace iarăși un rol foarte important. Trebuie să ne protejăm mai bine frontierele și să mm, accelerăm returnările. Trebuie să, ne, să le arătăm cetățenilor că modul de viață european înseamnă protejarea celor care au nevoie de protecție modul de viață european uh, înseamnă să primești cu brațele deschise oamenii care vor să muncească și să aducă contribuția la economia noastră. Dar trebuie să toate astea se întâmple într-un mod controlat. Trebuie să vedem cine și cum vine în Europa. Iată de ce Procedura de repatriere, returnare este foarte importantă. Avem nevoie de un mecanism de solidaritate, bineînțeles. Și asta din cauza specificităților geografice cu care ne confruntăm. Iar um, Asta trebuie să joace un rol foarte important în noul pact. Modul în care gestionăm uh, uh, relocările. Și în, uh, în ultimul rând vreau să subliniez faptul că trebuie să combatem rasismul și discriminarea. Cei care au dreptul să rămână în Europa fie că sunt azilanți sau migranți legali sau că au fost relocați, sunt bineveniți. Vrem să le meargă bine în Europa, pe piața muncii. Vrem ca copiii lor să aibă note mari la școală, să aibă un viitor uh, strălucit aici. Să fim o societate bazată pe incluziune, asta înseamnă că nu trebuie să pedepsești de două ori uh, acești oameni uh, um, tratându-i cu dispreț, fiindcă sunt nou veniți în Uniunea Europeană. Și pentru mine asta este un aspect foarte important în ceea ce privește acest nou pact. Am, am folosit numai 10 minute, iată. Mulțumesc. Mulțumesc că ați folosit numai 10 minute, fiindcă avem foarte multe intervenții, dar uh, mai întâi avem o primă rundă pentru coordonatori din partea fiecărui grup politic în, uh, în ordine. Două minute. Două minute vă spun eu. Pentru că după aceea să continuăm cu lunga listă de vorbitori care o să aibă un minut la dispoziție. Da, fiindcă nu avem decât o oră jumătate, după care votăm. Deci să vă, să vă, să vă rămâneți la subiect, să adresați în, întrebări, doamne comisar, pe, pe baza celor puse în prezentarea ei. Începem doamna Mețona de la PP, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamna comisar, pentru prezență și pentru prezentarea dumneavoastră foarte clară. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în următorii ani. Eu vreau să mă concentrez pe prima parte a portofoliului dumneavoastră, a discursului dumneavoastră, mă scuzați, uh, securitatea. Și vă mulțumesc că uh, Ați venit aici de Ziua Internațională împotriva corupției a ONU și nu pot să nu vorbesc despre ce se întâmplă în țara mea, în Malta, unde corupția face victime, corupția ucide. 784 de, acum 784 de zile. Daphne Caruana Galiția, un jurnalist care a, a a dat în vilea cazul de corupție a fost asasinată în fața casei sale. Iar um, acest uh, lucru ține de corupție, fiindcă e vorba de niște scheme de pașaporturi ilegale pe care le investiga uh, Daphne Caruana Galiția și e vorba de spălare de bani aici și se descoperă din ce în ce mai multe lucruri. Descoperim că o chestiune care reprezenta un risc de securitate pentru Uniunea Europeană în uh, în Malta această situație rămâne foarte tensionată. Avem uh, proteste zilnice. A avut și loc și azi dimineață un protest. Protestatarii au ocupat uh, biroul premierului uh, cerând premierului Muscat să-și dea demisia din cauza deciziei sale de a rămâne, de a trage cu dinții de putere. Iar uh, vreau să, părerea mea este că această criză fără precedent din Malta ar trebui să fie un catalizator pentru Uniunea Europeană, ca Uniunea Europeană să ia măsuri pentru a, a se asigura că ce se întâmplă într-unul dintre statele sale membre nu se va mai repeta niciodată. Vreau să vă întreb ce se poate face din perspectiva Comisiei Europene. V-ați întâlnit, ați discutat uh, cu uh, Uh, omologii noastre maltezi pentru a discuta situația din Malta și vreau să vă întreb dacă n-ați făcut-o, dacă intenționați să faceți acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sipel de la SCD are cuvântul. Thank you very much. Chair, I will not touch upon the... Mulțumesc, domnule președinte. Nu să vorbesc despre Malta. Nu pentru că aș fi de nu fiindcă n-aș fi de ac- ca, nu pentru că nu sunt de acord cu unele dintre Uh, elemente, dar pentru că această, acest subiect devine prea politizat. Intervenție din sală. Domnul președinte, întrerupe. Vă rog, nu avem timp să... nu avem timp de pierdut. Cu huiduieli. Deci vă rog să fiți respectoși. Așa, nu numai că nu pierdem timpul, dar uh, avem și o ordine. Vă rog să începeți din nou cronometrul, fiindcă nu vreau să-mi pierd eu din secundele mele cu huidirile astea. Deci o să revin apoi la dovezi, la probe. Sunt de acord cu comisia că sunt uh, la dovezile electronice. E adevărat că sunt cazuri în care trebuie să ne mișcăm mai repede, dar aici e o mare problemă și anume faptul că uh, sistemele polițienești și eh, de justiție sunt diferite de la un stat membru la altul și, și mă bucur că toți raportorii din umbră încearcă să găsească o soluție acestei probleme. Când vine vorba de securitate, dumneavoastră ați vorbit despre o nouă strategie și ați făcut referire și la faptul că în eh, anumite țări, în anumite orașe, unii se simt mai în siguranță decât alții în funcție de zona unde locuiesc, ceea ce înseamnă că um, aici intră în joc răspunderea autorităților naționale și acestea fiind spuse, aș vrea să știu dacă această nouă strategie include și posibilitatea de a se concentra mai întâi pe aplicarea instrumentelor pe care le avem la dispoziție, fiindcă adesea constatăm că ne uh, grăbim să dăm legi noi, dar statele membre nu le aplică, ceea ce duce la probleme. Iar în ceea ce privește controlul uh, frontierelor externe și îmbunătățirea acestea, sunt de totul de acord, fiindcă în țara pe care o cunosc cel mai bine, sunt uh, crește din ce, ce, din ce mai mult prezența narcoticelor, inclusiv uh, cocaina și ar fi bine să știm cum ajung în țările noastre și, bineînțeles, în toate problemele. Și încă un lucru cu privire la migrație. Sunt de acord că trebuie să avem o abordare mai pragmatică pentru a crea mai multă încredere între statele membre. Acum, în ceea ce privește deplasările secundare, sunt de acord că trebuie organizate mai bine și totuși o condiție necesară pentru acestea este ca toate statele membre să aplice cel puțin instrumentele și pachetul de, de azil existent, altfel s-ar crea probleme suplimentare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Intvel, din partea Renew, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, um, și bine ați venit la primul schimb de păreri cu comisia noastră. Eu um, vreau să spun câteva cuvinte despre pactul migrației pe care îl așteptăm cu toți cu mare nerăbdare. Vreau să um, uh, nuanțez ce a spus uh, Birgit Sipel. Uh, dumneavoastră a spus că, da, ne-am ocupat foarte mult de acest subiect, dar vreau să spun foarte clar că Parlamentul European este colegiuitor pe picior de egalitate cu Consiliul. Activitatea pe care am făcut-o noi este muncă legislativă, a fost votată, nu e doar uh, un aviz, un sfat către comisie și nu poate fi trecută cu vederea așa oricum. Deci aceasta este poziția juridică. Iar pachetul pe care îl discutăm, pe care l-am prezentat în 2015, a avut ca a fost o încercare de a rezolva blocajul de la Consiliu. Dar nu a funcționat. Acum o să facem aceeași greșeală din nou, începând de la zero? Nu, nu trebuie să facem asta. Problema este la Consiliu, statele membre care nu reușesc să ajungă la un acord și nu-și asumă răspunderea. Nu este o problemă între Parlament și Consiliu. Și trebuie să, să nu uităm asta. În al doilea rând, în ceea ce și strategia de securitate. Înainte de a face noi propuneri, vreau să vă întreb de ce nu face Comisia ce a cerut Parlamentul European deja din 2011 și anume o evaluare amănunțită și temeinică a tuturor măsurilor de securitate care au fost luate. Nu s-a făcut asta niciodată până acum. Deci, înainte de a se propune ceva nou, haideți să vedem ce avem și uh, ce funcționează sau ce trebuie schimbat. În al doilea rând, statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale, reprezintă elementele cheie ale securității. Și totuși, um, aici, Comisia, într-o oarecare, într oarecare măsură, dar mai ales Consiliul European, um, la Comisie și la Consiliu au, au lipsit în, uh, cu desăvârșire. Doamna Sipel, eu nu cred că această chestiune a asasinării jurnalistei este politizată. Pe mine mă îngrijorează ce se întâmplă în Marta, mă îngrijorează și mai mult faptul că Consiliul refuză, se încăpățează să nu discute aceste chestiuni și, și iată ce probleme avem ca să punem Ungaria pe ordinea. Deci acum se, se refuză discutarea situației din Malta. Sigur, a fost discutat, dar nu în profunzime. Asta este o problemă foarte gravă la adresa securității de continentului european și uh, Comisia trebuie să facă ceva în sensul ăsta. Doamna Strec, partea vezilor. Mulțumesc, uh, vreau să mulțumesc și eu, domnule comisar, pentru prezență și uh, aștept cu nerăbdare să lucrăm strâns în acest uh, mandat. Mi-a plăcut cum ați vorbit despre încredere în ceea ce privește cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate și apoi azilul. Dar și faptul că statul de drept se deteriorează în multe țări duce și la o uh, înrăutățirea cooperării, ceea ce este îngrijorător. Iar în ceea ce privește noul pact pentru azil, pentru noi cel mai important, cea mai importantă schimbare necesară este a regulamentului Dublin. Avem foarte multe reguli, regulamente de azil, dar Dublin pune cele mai mari probleme și eu vă rog să uh, analizați poziția comună a Parlamentului, fiindcă cred că documentul acesta era, a fost foarte bun. Și bineînțeles așteptăm cu nerăbdare să primim noi propuneri, dar sperăm uh, că vor fi eficiente și că respectă principiul solidarității și și principiile și drepturile statului de drept și uh, ale drepturilor fundamentale și drepturile fundamentale. Avem multe lacune în ceea ce privește aplicarea achiului uh, privind drepturile fundamentale și uh, ale azilului. ne uităm la Um, cu frontiera cu Croația, la insulele uh, uh, din Grecia și așa mai departe. Și am cerut comisia să se ocupe și de asta, să se asigure că sunt respectate și aplicate um, aceste um, legi. Ce faceți dumneavoastră în acest sens? Uh, poate orientări pentru statele membre, rapoarte de punere în aplicare și uh, apoi în, în ceea ce privește instrumentele de... Există posibilitatea de a folosi sancțiuni și așa mai departe. Ce v-ați face pentru a vă asigura că Uh, sunt respectate uh, regulile și în ceea ce privește drepturile omului și respectarea drepturilor omului, avem uh, probleme și la nivel extern, Libia, Nigeria și așa mai departe. Sunt de acord că trebuie să cooperăm cu țări terțe, sunt de acord cu Comisia. S-a promis asigurarea respectării drepturilor omului în cooperarea oficială și neoficială și, și analizarea, s-a promis și analizarea sistemelor de uh, de monitorizare. Poate ne puteți spune mai mult despre monitorizarea și evaluarea riscurilor. Mulțumesc. Din partea ID. It'll be you, Sofold. Mr. Sofold, please. Doamna Cardino, nu, domnul Sofold. Mr. Johansson, du er nu EU. Doamnă comisar Johansson, vă voi vorbi în suedeză. În daneză. Nu voi pune sub semnul întrebării ceea ce ne-ați spus. La audierea dumneavoastră ați venit și ne a spus că nu sunteți aici uh, pentru a apăra politica suedeză a imigrației. Însă, partidul dumneavoastră politic consideră că e nevoie de o solidaritate obligatorie, adică să existe niște cote obligatorii de imigranți uh, pe care să le accepte statele membre. Însă, politica suedeză de imigrație a fost uh, apărată de dumneavoastră uh, drept o politică de care vă mândriți. Deci asta înseamnă că dumneavoastră ne veți impune să acceptăm imigrați pe care nu îi acceptăm și eu voi combate așa ceva. De asemenea, să uităm că politica suedeză nu soluționează problemele pe care le avem în Uniunea Europeană cu imigrația. Politicile dumneavoastră sunt cauza acestui fenomen și populația e îngrijorată de ceea ce faceți dumneavoastră. Să fie numită drept comisar o persoană din Suedia, țara care a avut politica de imigrație cea mai uh, lipsită de responsabilitate, e bine, asta mi se pare culmea. Deci, nu știu, dumneavoastră Ați fost printre cei care ați configurat politica suedeză de imigrație, care a dus la un val întreg de delicvență, de grupări organizate, care pe noi, danezi, acum ne îngrijorează foarte mult. Deci eu ce vă spun, ce sfaturi vă dau? Închideți frontierele externe, lăsați-ne să ne păzim propriile granițe și uh, lăsați-ne să-i trimitem pe infractori înapoi în țările lor de origine. Vă mulțumim, acum are cuvântul domnul Procacini de la grupul ECR. Mă voi exprima în limba italiană. Îmi pare rău pentru noastră, doamnă Johansson, spune domnul Procacini. Vă mulțumesc! Acum, referitor la această primă <clears throat> ocazie, uh, aș vrea în primul rând să vă urez succes și v-aș propune două, deci dumneavoastră v-ați referit la două principale, securitate și migrație. Acum, referitor la securitate, și dumneavoastră ați spus că suntem mai degrabă uniți în ceea ce ne trebuie. Însă, în ceea ce privește emigrația, e bine, acolo diviziunile dintre noi sunt foarte marcate. Și începem cu legătura dintre securitate și imigrație care foarte adesea nu prea este um, subliniat așa cum trebuie. Din punctul meu de vedere există această legătură și asta pentru că imigrația ilegală nu este câmbătută așa cum trebuie, deci imigrația clandestină și așa se ajunge practica și imigrația legală să aibă de suferit, deci mai ales imigrația legală. Deci așa se ajunge să se ajungă să se creadă că în Uniunea Europeană nu poți să intri decât ilegal dacă îi plătești pe traficanți, pentru că nu ai cum să intri pe cale legală deoarece oricum toate cotele sunt ocupate de imigranții ilegali. Prin urmare, eu vă pun următoarea întrebare. Am văzut că împreună cu domnul Schin v-ați deplasat deja în Turcia. V-ați întâlnit cu președintele Erdogan. Aș vrea să știu de la dumneavoastră care a fost uh, însemnătatea acestei vizite, deoarece îngrijorarea noastră este că în continuare vom credea că pentru a soluționa problema migrației va trebui să sprijinim în continuare Turcia și practic să-i uh, externalizăm Turciei controlul granițelor noastre externe, deoarece Uniunea Europeană nu are curajul să facă asta. Mulțumim! Acum, pentru GUE, doamna Peleha, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar. Câteva cuvinte referitor la pactul de migrație. Noi avem totuși o oarecare îngrijorare. Dacă acest pact are ca scop uh, reducerea solicitant, drepturilor solicitatorilor de azil, uh, Vă dați seama că noi nu putem fi de acord și pactul propus uh, va încuraja mișcările secundare, deplasările secundare și procedurile, practic, vor avea întâietate în fața drepturilor. Ce așteptări avem noi de la Comisie? Să acționeze când are loc o încălcare a drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil și refugiaților, mai ales uh, la adresa celor țări care fac, care recurg la refulma. Și vorbind despre aceste state, mă voi referi la Turcia. Dacă auzim ce ne spune Turcia astăzi, au existat 340.000 de persoane care au fost returnate voluntar în Siria. Am avut ONG-uri care au făcut o anchetă pe teren, precum Amnesty International, sau Human Rights Watch, ONG-uri, care au amalgamat o serie întreagă de dovezi care ar arăta că, de fapt, întoarcerile respective nu prea erau uh, voluntare. Deci autoritățile turce uneori recurg la violență pentru a-i face pe refugiați să semneze multe formulare în care solicită returnarea în Siria. Deci aceste persoane practic sunt uh, trimise înapoi cu forța. Deci, din punctul meu de vedere, se încalcă principiul non-refulma și întrebarea mea, doamnă comisar, este foarte clară. I-ați împărtășit guvernului turc îngrijorările dumneavoastră legate de uh, returnările voluntare în Turcia, inclusiv cele care sunt uh, prezentate ca fiind voluntare. Veți finanța în continuare Turcia sau veți, con- veți uh, condiționa finanțarea aceasta de respectarea strictă a principiului non-refulma? Vă mulțumesc! Ah, vă spuneam că avem programat un vot electronic peste ceva timp, de aceea v-aș sugera să trecem imediat la restul membrilor care vor să vă pună întrebare. Sunt 25 de oameni, vor să intervină, un minut fiecare, vă rog frumos. Vă cer ajutorul de dragul nostru al tuturor pentru a putea vota la timp. Prima persoană, domnul Moraes. Doamnă comisar, vă urez mult succes, mai ales în ceea ce privește pactul cu privire la azil și migrație. Și ca să fiu sincer și să reacționez la ce au spus colegii, știu că dumneavoastră aveți multă experiență în Suedia, țin să spun asta astăzi aici. Deci când vorbim despre solidaritate, unele țări chiar și-au făcut partea mai mult decât altele. Dar sunteți la începuturi acum, deci nu vă putem pune întrebări specifice, încă nu ați făcut nimic. Scuzați că spun asta, însă acum, referitor la orientări, aș avea două întrebări. Ați menționat uh, documentele neoficiare care încep să apară între statele membre, deci care par să fie gata să facă ceva. Deci vă întreb, aceste non-papers vor pune accentul pe returnări? Bineînțeles că trebuie să existe și returnări în orice politică de azil, însă dacă se pune accentul pe această condiționalitate, dumneavoastră veți încerca să îndreptați lucrurile către solidaritate, uh, căi legale de acces și așa mai departe. Deci face ceva în acest sens. Mulțumim, domnul Radev. Mulțumesc. Stimată doamnă comisar, eu vreau să vă felicit și să vă urez bun venit la acest prim dialog structurat pe care îl avem cu Comisia Europeană. Am auzit informații din partea Comisiei Europene cum că trebuie făcute foarte multe pentru a face față provocărilor prezentate de migrație. E nevoie de îmbunătățirea condițiilor în Mediterana de Est. În ultimele luni am asistat la tragedia care are loc în insulele din Grecia. Bineînțeles că declarația UE Turcia dă rezultate în continuare, Însă au loc uh, noi presiuni migratorii acolo, există instabilitate în regiune, deci e o mare sursă de îngrijorare. Prin urmare, ce va face Comisia Europeană în acest sens? Și credeți că aceste noi presiuni migratorii vor afecta și sistemul Schengen? După cum știți, mai multe state membre încă au controle interne la granițele Schengen. Și de asemenea, ce va face Comisia Europeană pentru a combate uh, amânarea aderării bulgare la zona Schengen. Practic, de här svoro. Domnul Salani de la Renew. Vă mulțumesc. Eu aș avea două întrebări, doamnă comisar. Dumneavoastră ați menționat asta și mai devreme. Spuneați că vă doriți să avem proceduri uh, sigure pentru migrație. Și spuneați de asemenea că uh, avem o mare problemă a traficului de ființe umane. Foarte multe fete și femei ajung în mâinile crimei organizate. Multe persoane, practic, uh, doar asta cunosc în țările în care ajung în Uniunea Europeană. Cum veți reforma Uh, sistemul de la Dublin? Cum vă veți asigura că aceste femei care au fost victimele traficului <laughs> nu vor fi nevoite să se întoarcă în țările de origine cu traficanții până la urmă? Da, în Suedia există uh, foarte multe astfel de cazuri. Sunt violuri, tot felul de alte mm, uh, infracțiuni de acest fel, dar de foarte multe ori făptașii sunt cetățeni europeni. Să nu uităm asta. Thank you, Commissioner. Now... Domnul Breyer, ați vorbit despre încredere. Ceea ce contează pentru mine e și încrederea cetățenilor mm, în ceilalți. Să nu există această suspiciune că celălalt e un infractor. De aceea, din punctul meu de vedere, prioritatea e să punem capăt supravegherii în masă. Adică să supraveghem pe toată lumea așa, practic, uh, la grămadă, în loc să facem niște anchete țintite împotriva celor care sunt bănuiți de a fi infractori sau de a fi săvârșit ceva ilegal. Deci ne puteți asigura că în conformitate cu jurisprudența legată de retenția datelor, jurisprudența CJ, deci ne puteți da asigurări că nu veți veni cu uh, încă o propunere de instrument care să ducă la mm, această reținere nediscriminată a informațiilor. Acum, referitor la securitate, o parte importantă e să te simți în siguranță și mă îngrijorează faptul că mulți cetățeni sunt uh, inconștienți de riscul real de infracțiune. În anumite zone, infracționalitatea e în scădere, însă din presă oamenii au impresia că <laughs> trăiesc o viață mult mai periculoasă decât în trecut. Ne-ați putea propune, ca parte a agendei dumneavoastră, ne-ați putea propune niște măsuri menite să sporească conștientizarea cetățenilor în ceea ce privește situația reală de securitate. Doamna Bjork s-a înscris, dar nu o văd în sală, deci doamna Deli. Ba nu, este domnul Barena. Dumneavoastră sunteți primul? Mulțumesc! V-ați întâlnit cu autoritățile elene săptămâna trecută și vreau să vă împărtășesc îngrijorările noastre. În primul rând, planurile anunțate de autoritățile elene de a transforma hotspoturile în centre de detenție cu capacitate de câteva mii de locuri. Ați vorbit despre asta cu guvernul elen. V-ați transmis îngrijorarea și care e poziția comisiei referitoare la acest plan și se va folosi finanțarea europeană pentru a finanța aceste măsuri în Grecia. În al doilea rând, am văzut ce îngrijorări au exprimat autoritățile internaționale în legătură cu noua lege din Grecia care va restricționa dreptul, uh, accesul la dreptul de apel sau la anumite drepturi, cum ar fi sănătatea, accesul la învățământ, la piața muncii. Deci, ați discutat cu guvernul elen în legătură cu acest nou proiect de lege? în legătură cu această lege. Și de asemenea, Parlamentul a cerut extinderea mm, măsurilor de relocare până la modificarea regulamentului de la Dublin. Vă cerem din nou să cereți statelor membre să primească persoane din Grecia, deci care sunt blocate acolo. Vă mulțumesc. Canco. Doamna Canco. Yes, you wanted to? You wanted to... Doreați să interveniți? Bine, aveți cuvântul. După care domnul Fest. Dacă e să urmăm ordinea grupului, domnule Fest, cred că sunteți primul. Mulțumesc. Doamnă Johansson, dumneavoastră ați spus că e foarte important ca societatea să rămână unită și că fiecare cetățean are dreptul să fie protejat. Dar vedem că nu doar migrația legală este cea care pune sus întrebării această coagulare a societății, ci și uh, celelalte valuri de migrație. În Augsburg, în weekend, un pompier a fost ucis uh, de cineva care deține și cetățenie germană, e și curd uh, și libanez. Deci, uh, la fel și de la Oxfordshire și de la Wolverhampton, au fost, a fost vorba de făptași cu cetățenie britanică, între altele, dar cu fond migratoriu. Deci dacă, e, dacă considerați că coagularea societății este importantă, n-ar trebui să aveți în vedere pactul uh, pentru migrație și să-l combateți odată pentru totdeauna? Mulțumesc! No, excuse me, madam. Scuzați, doamna Canco. Canco. Well, okay, I'm lucky now. Senora Canco. Thank you very much. Thank you for being here today. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, doamnă comisar. Referitor la noul pact de migrație și azil, avem neapărat nevoie de niște soluții funcționale în acest domeniu. E esențial pentru a asigura încrederea cetățenilor noștri în următorii 5 ani și după aceea, însă, de asemenea, pentru a proteja persoanele de trafic. Am văzut în ultimii ani că unele state membre nu sunt de acord, altele nu au aplicat mecanismul de relocare și așa mai departe. Ca regulile să funcționeze, toată lumea trebuie să le respecte acest nou pact cu privire la migrație despre care vorbiți dumneavoastră. Cum va reuși acesta să se asigure că Uniunea va fi unită și că regulile se vor respecta? Cum vă veți asigura că orice nou pact sau acord nu va produce dezbinare și va duce la o soluționare rapidă acestor probleme? Vă mulțumesc. Domnule Peter, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Eu revin la securitate spuneați că Europolul a făcut o treabă minunată și spuneați că trebuie făcute mai multe pe viitor. Ați menționat drogurile, criminalitatea organizată, activă în multe domenii, dar e o problemă și anume bugetul. E o problemă cu bugetul Europol, o problemă cu bugetul Eurojust și, una cu, și o problemă cu bugetul altor agenții din domeniu. Cum puteți spune pe de o parte că trebuie să facă mai multe, dar pe de altă parte știm că bugetul nu e la înălțime. Deci nu crește. Mulțumesc. Thank you. Signor Moreno. Domnul Moreno, un minut. Gracias, President. Mulțumesc. Domnule președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și eu vă încurajez să continuați cu turul capitalelor pentru a spori încrederea reciprocă dintre statele membre în ceea ce vește migrația. Eu cred că aici ar trebui să ne dăm seama că migrația nu e un flagel, nu e o problemă, e o provocare, dar e și o nevoie în același timp, o necesitate. Deci trebuie să perfecționăm aici modul în care înțelegem acest fenomen. În al doilea rând, minorii neînsoțiți, sunt copii, băieți și fete care sunt victime. Am văzut ce s-a întâmplat în Mediterană. Am văzut și atentatul eșuat de la Madrid. E o rușine, întreaga societate are de suferit, deci vă rog să acordați mare atenție acestui fenomen. Noi avem niște propuneri și am niște propuneri concrete și știu că e o problemă națională, însă eu cred că și Comisia Europeană poate să ne ajute enorm, deoarece cu toții suntem afectați. Vă mulțumesc. Un minut. Madame la comisar. Domnul Caremon, minut. Doamnă comisar, vă mulțumesc și vă felicit pentru politica din Suedia. Eu sunt primar într-o comună din nordul Franței, la 30 de kilometri de Carlai. Timp de 15 ani am primit mii și mii de exiliați și vă spun că eu niciodată nu am suferit de pe urma delinvenței. Acest fenomen nu ne-a afectat. Situația hotspoturilor la granița externe e inumană. Da, apar aceste non-papers în legătură cu repoziționarea statelor membre. V-ați vorbit despre asta dar se pare că se dorește să se consolideze și mai mult responsabilitatea statelor membre și să se creeze mai multe centre de detenție la granița externă și asta ar putea duce la răutățirea situației actuale. Deci ce credeți despre aceste idei? Ne garantați că noul pact va respecta drepturile solicitanților de azil? și că va exista un mecanism de solidaritate și de partaj, deoarece e singura uh, modalitate de a reduce deplasările secundare. Vă mulțumesc! Doamna Ionceva are cuvântul acum un minut. Madame, uh, Madame comisioner, eu... comisar, dumneavoastră vă asumați o sarcină extrem de dificilă, dar eu sunt încrezătoare. Veți face totul pentru a obține rezultate. În ultimul an am tot vorbit despre problema problemele din actuala politică de azilă de azil. Există câteva state, state membre care sunt supuse la mari presiuni și care au fost lăsate practic de unele singure în mare măsură. Să eu vreau să mă concentrez pe viitor, cu pragmatism. Și am o scurtă întrebare. Care sunt principalii piloni din noul pact de migrație în domeniul azilului? Ce să așteptăm de la această reformă? Care vor fi elementele noi? Și ceva în plus referitor la corupție. Corupția ucide, da, Însă nu ar trebui să avem standarde duble. Trebuie să știm că, din păcate, corupția distruge democrația în mod dramatic în unele state membre, precum Bulgaria, unde corupția distruge libertatea presei, unde nu se poate face o anchetă în adevăratul sens al cuvântului în legătură cu migrația ilegală. Încă o dată, mult noroc, mult succes, doamnă comisar, vă bucurați de sprijinul nostru de plin, însă să nu uitați că, practic, uh, uh, trebuie să acționăm deja contra cronometru. Deci e vremea să ne punem pe treabă. Miss Commissioner, thank you. <laughs> Mă iertați. Acele expresii de entuziasm uh, nu sunt permise. Vă rog frumos să vă controlați. <laughs> Thank you, thank you, Mrs. Mr. Commissioner, Kerner. for being... Kerner. Vă mulțumesc, doamnă comisar, și felicitări pentru noua funcție. Două întrebări. În primul rând, m-am bucurat la audiere. Mi-ați răspuns la întrebare. Ați spus că vreți să vă concentrați pe încredere și cooperare între statele membre și nu neapărat pe noi instrumente. Deci, țin să reiau întrebarea colegului Breyer. Michael Damber, ministrul de interne suedez, a cerut o nouă schemă de reținere a datelor și sper că dumneavoastră nu veți face o astfel de propunere cu privire la retenția datelor. Al doilea, referitor la CFM. E o nouă propunere a președinției finlandeze cu privire la CFM și la politica de uh, securitate mari neajunsuri. Vor fi suficiente fonduri pe Euro, pentru Europol? Ce crede despre aceste noi propuneri? Cum vă veți asigura că Europolul și alte agenții vor fi finanțate suficient de bine. Domnul Burhardt, acum un minut. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și că ați venit. Și eu sunt nou în Parlament, dar în Parlament există un grup care în următorii ani nu va reuși să vorbească despre acest subiect. De exemplu, Eh, eu sunt din Germania și nu se pune problema că, de fapt, cea mai mare infracțiune e comisă de german, nu-i așa? Cinci ani de zile vă garantez că nu se va vorbi despre asta, doar despre alte lucruri. Am vrut să spun asta din capul locului. Și apoi, ce mai voiam să vă întreb este că există acest non-paper din Germania și în mod corect ați spus că deplasările secundare îi preocupă pe germani, mai ales pe ministrul nostru de interne, iar uh, răspunsul pe care îl oferă non-paperul este că cel mai bine este ca la frontieră oamenii aceștia să se bucură de mai puțină consiliere juridică, în așa fel încât uh, să nu mai fie consiliați așa cum trebuie și să ajungă în cetele de detenție. Dumneavoastră ați, ați spus că e foarte important să primim lumea cu brațele deschise. Se potrivește asta? Cum se pupă asta cu faptul că oamenii sunt încurajați să închidă pe cei care sunt la frontieră? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Domnul Zdekovski. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la situația securității, siguranței pe străzile noastre. S-a menționat situația de la cale. Doamnă comisar, cum analizați noastră situația acum? Cum o percepeți? Cum puteți uh, explica faptul că șoferii de camioane sunt încă sub atac la sute de kilometri de la cale, pentru că sunt numeroși traficanți care vor să pună pe oameni în camion, să-i, tra- să trimită astfel până în Regatul Unit. Aveți un răspuns la această problemă? În al doilea rând, despre Suedia, Aș dori să manifest interesul față de situația siguranței în țara dumneavoastră. Puteți să ne spuneți un pic uh, ce a circulat în presă, mai precis BBC-ul a făcut uh, niște reportaje despre bandele de infractori și alte lucruri. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc spune doamna Volat. Bine ați venit la comisia noastră. Mulțumesc pentru faptul că ne stați la dispoziție pentru întrebări. Toate cele bune în sarcina noastră grea. De luni de zile am circulă imagini în Europa despre Europa pe care nu mi le-aș fi putut imagina în urmă cu vreo 10 ani, mai ales eh, în insulele grecești, cu politica eșuată a migrației din ultimii ani și în Balcanii de Vest. Sigur că s-au petrecut erori și în Bosnia, dar noi, Uniunea Europeană, nu putem să transferăm totul, să facem această externalizare care nu face altceva decât uh, să aprofundeze suferința oamenilor. Am nevoie, uh, avem nevoie de o strategie europeană despre cum să abordăm pe acești oameni. Și apoi, strâns legat de acest prim subiect cu privire la strategia europeană, vreau să mă refer la un alt element. E foarte clar că avem nevoie de protecția frontierelor externe, dar, de cealaltă parte, e vorba de respectarea drepturilor fundamentale la frontierele noastre. E aici o tensiune care nu poate fi pusă în echilibru deocamdată. Pe viitor va fi aproape imposibil pentru ofițerii de frontieră să decidă ad hoc cine este migrant ilegal și cine are dreptul să fie solicitant de azil. Și de aici apare o problemă juridică. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, cum putem uh, să ne asigurăm că nu se mai ajunge la încălcări ale drepturilor fundamentale astfel? Mulțumesc, vă rog frumos să, să respectați timpul uh, alocat. Următorul vorbitor. Am fost în Lesbos recent și chiar am văzut situația la care se referă mulți și vreau să vă spun că m-au șocat condițiile oribile uh, în care trăiesc oamenii acolo, fără acces la servicii de sănătate, sanitare, în mizerie. Evoluțiile recente par să arate că centrele de detenție, că detenție este de fapt, ar fi soluția. Dar nu cred că acesta poate fi răspunsul nostru, așa că am transmis o scrisoare ministrilor de interne, iată, cerând acțiuni urgente în această criză umanitară. Și vă întreb, ce veți face dumneavoastră pentru a îmbunătăți condițiile de trai, pentru a accelera procedura de reunire, de întâlnire a familiei, mai ales pentru minorii neînsoțiți și pentru a face relocare de urgență în așa fel încât să soluționați situația din teritoriu? Pentru că vreau să spun, mi-e rușine să fiu un reprezentant al Europei când se întâmplă așa ceva pe teritoriul Europei. Mulțumesc foarte mult. Domnul Bartolo, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumnei astăzi aici. În mandatul anterior, acest parlament a venit cu niște răspunsuri clare la provocările de astăzi, mai ales în ceea ce privește migrația. Nu putem spune același lucru și de pe statele membre, care după trei ani nu au reușit să găsească un acord cu privire la pachetul azil. Știm că se dorește retragerea anumitor propuneri, mai ales cea cu privire la regulamentul de la Dublin. Asta eu nu sunt de acord cu retragerea acestei propuneri. Nu s-ar face decât să se tergiverseze. Deci dacă am avea o nouă propunere, va fi la fe, la fi uh, foarte ambițioasă încât să renunțe la criteriul uh, conform căruia cererea de azil trebuie făcută doar în prima țară unde a intrat. Și acum, referitor la salvarea pe mare, Parlamentul European a reușit să transmită un semnal clar prin textul său, însă eu cred că e nevoie de o abordare europeană, dar Comisia Europeană în ce direcție se va îndrepta și ce va face pentru a se asigura că cei care oferă asistență umanitară în Europa nu vor fi incriminați? Vă mulțumesc. Domnul Tudorache. Deci. Mulțumesc, voi fi foarte rapid. Doamnă comisar, o întrebare și un sfat. E vorba de inteligența artificială și aplicarea legii. Vom analiza această legătură în curând aici și vreau să știu dacă e o preocupare care există și pe agenda dumneavoastră, mai ales cu privire la două elemente. În primul rând, dacă există expertiză și instrumente la nivelul autorităților de implementare a legii pentru a vedea ce se întâmplă cu inteligența artificială în momentul în care e folosită în scopuri infracționiste. Și apoi, ați menționat și dumneavoastră, pornografia infantilă și uh, cum anume putem uh, combate acest fenomen prin inteligența artificială. Referitor la căile legale de migrație, când v-aș sfătui când mergeți în capitală să subliniați nevoia ca statele membre să vă dea ele instrumentele care aveți nevoie pentru a veni cu oferte credibile cu privire la căi uh, legale Altminteri, uh, rămân doar vorbe goale din partea noastră. Mulțumesc! Domnul Maghid, mulțumesc, domnul președinte, pentru comentarii. Uh, reforma regulamentului Dublin este, Dublin este cheie pentru reformarea spațiului Schengen fără controle interne la frontieră. Dar S-a spus de mai multe ori, nu mai putem aștepta să se cadă la un acord pe regulamentul Dublin. Trebuie să oprim uh, practicile ilegale la uh, frontierele externe. Am fost recent la frontiera franceză-italiană și am văzut foarte clar ce se întâmplă cu uh, persoanele care sunt împinse de la frontieră, care sunt private de libertatea personală. Chiar și minorii neînsoțiți sunt lăsați de izbeliște fără posibilitatea de a cere protecție. Franța este doar un exemplu, dar noi toți știm care este situația cu privire la returnările violente în Croația, un stat candidat la spațiul Schengen. Deci, doamnă comisar, ce veți face pentru a vă asigura că se va face o monitorizare continuă și independentă până când toate statele membre să își respecte obligațiile cu privire la zona Schengen, fără a sacrifica drepturile fundamentale? Mulțumesc! Domnul Ruiz Tevesa. Gracias, señor presidente, y Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, mulțumesc pentru prezență și pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, cu tot ce a spus, mai ales în ceea ce privește nevoia de a termina cu limbajul belgerant în ceea ce privește migrația. Asta este un lucru foarte important. Eu vreau să vorbesc des, uh, despre consultările pe care le aveți cu statele membre un lucru pozitiv, așa cum s-a spus, um, dar pe mine mă îngrijorează că dacă se dorește o soluție în unanimitate la Consiliu, asta ar fi o problemă. Ar trebui să se caute o majoritate mai aproape de poziția Parlamentului, fiindcă atunci um, scădem ambiția privind acest pachet pe care doriți să-l relansați, cum ar fi relocalizarea, de pildă. Now, Mrs. Daly. Daly. Doamna Daly. Mulțumesc foarte mult. Bun venit, doamnă comisar. Tare m-am bucurat uh, că vă, să vă aud că spuneți că vă bucurați că oamenii vin în Europa să-și construiască aici o nouă viață, că sunt bineveniți, pentru că experiența multor oameni care au încercat să facă asta este exact opusul a ceea ce a spus și uh, s-a mai menționat regulamentul Dublin. Aș vrea să adresez o întrebare concisă despre frontiera croată. În lumina dovezilor bine documentate cu privire la încălcările drepturilor uh, migranților și solicitanților de azil, în lumina uh, dovezilor uh, faptului că au fost făcute returnări ilegale la acea frontieră, ce vreți să faceți concret pentru a atrage la răspundere statele pentru încălcarea drepturilor omului și pentru această tolerare a practicilor ilegale? Domnul Roberti. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc, doamnă comisar. Am apreciat ceea ce ați spus dumneavoastră <coughs> cu privire la nevoia de a avea acorduri de parteneriat cu țările terțe. E bine ce ați spus și în legătură cu traficul de ființe și în legătură cu pornografia infantilă. Din experiența mea, vă spun, la trafic și la pornografia infantilă trebuie promovată o mai mare specializare a forțelor polițienești la nivel european. Și ajung la întrebări. <clears throat> Primul rând, sunt de acord cu ceea ce au spus și alții referitor la corupție și vă întreb, care va fi strategia Comisiei Europene dacă vom avea o strategie împotriva corupției internaționale? Dacă vor fi, ce instrumente noi intenționați, uh, de pildă, să aveți pentru interceptările transfrontaliere temporare care nu fac obiectul unei aprofundări din partea Comisiei și nici a Parlamentului deocamdată? Și a doua întrebare. Sunteți de acord cu nevoia de a mm, uh, combate crima organizată și prin confiscări uh, ale patrimoniului, da, chiar dacă nu există o condamnare penală. Deci pe, să se pună sechestru pe bunuri, practic. Și a treia întrebare. Sunteți de acord cu ideea propusă de comisia anterioară uh, legată de faptul că multe institute de credit nu, res- nu respectau uh, legislația uh, Uh, cu privire la spălarea de bani, de combaterea spălării de bani. Deci majoritatea trebuie ca toate instituțiile de credit să respecte directiva împotriva spălării banilor. Asta pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, doamnă comisar, și vă urez mult succes în munca dumneavoastră foarte complexă și delicată. Acum, referitor la securitate, dumneavoastră spuneți că v-ați dat seama că în ceea de securitate există încredere între statele membre. Însă adesea ne e greu totuși să avem schimburi de informații între statele membre pentru a putea garanta o securitate de plină pe teritoriul comunitar și problema e că nu avem uh, legislație care să definească din punct de vedere juridic uh, norme necesare pentru această securitate. Eu mă gândesc mai ales la combaterea corupției și a crimei organizate aici. Prin urmare, ce urmare veți da raportului de inițiativă al Parlamentului din 2016, la care am fost raportare, în care solicitam instituirea uh, delictului de asociere mafioasă pe teritoriul european, acum referitor la migrație? Pe scurt, aici eu sunt sceptic în legătură cu acest început proaspăt. Eu înțeleg nevoia de a debloca situația la Consiliu, însă consider că Parlamentul European a făcut o treabă enormă aici. Eu am fost raportoare la regulamentul cu privire la proceduri și am fost martora eforturilor enorme pe care le-am făcut aici pentru a ajunge la un text final care să poată fi votat. Însă temerile sunt că prin prezentarea unei noi propuneri s-ar putea crea paradoxal același blocaj pe care vrem noi să-l uh, deblocăm. Au venit astăzi 55 de elevi aici în vizită care m-au întrebat ce face Uniunea Europeană pentru a gestiona fluxurile migratorii și eu a trebuit să le povestesc care este trista realitate în care trăim. Doamna Chinici are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Eu împărtășesc abordarea dumneavoastră în ceea ce privește securitatea internă. Și da, aveți dreptate, trebuie sporită încrederea și cooperarea între statele membre. Dumneavoastră v-ați referit la infracțiuni cele mai mari, traficul de ființe umane, traficul de droguri și altele. S-a făcut trimitere și la corupție. Știm foarte adesea că în spatele acestor infracțiuni se află organizațiile de crimă organizată. Deci, prin urmare, nu credeți că a venit momentul să prevedem o strategie unitară la nivel european de combatere a crimei organizate așa cum s-a făcut în mandatul anterior cu privire la terorism. Să începem cu modernizarea, actualizarea definiției legată de participarea la acțiuni uh, criminale uh, din uh, documentul din 2008 și încă a doua propunere referitor la minori. Au vorbit mulți colegi despre minori imigranți, însă protecția minorilor este un alt aspect de care mă ocup eu mult. În rezoluția Parlamentului cu ocazia plinirea 30 de ani de la Convenția Drepturilor Copilului. Am cerut să existe un organ european de coordonare pentru a combate infracțiunile online, violențele online la adresa minorilor, deoarece sunt probleme cu caracter transfrontalier. De ce credeți despre această idee? Vă mulțumesc! Nimeni nu a fost uitat. Toată lumea a putut vorbi. Da, mi a fost surprinzător, ați vorbit foarte mult și așa va fi, doamnă Johansson, de fiecare dată când veți veni aici la Comisia Libe. Nu e nici momentul cel mai bun, nici ziua cea mai potrivită din săptămână, e luni seara, însă vă asigur că de, sigur, că de fiecare dată când veți veni la Libe veți avea ocazia de a purta o discuție și, dragi colegi, eu v-aș ruga să aveți puțină îngăduință în ceea ce privește timpul. Votul uh, fusese programat peste 10 minute, dar haideți să-i permitem doamne Johansson să răspundă în 20 de minute. S-au pus 25 de întrebări, plus coordonator, deci haideți să-i oferim doamne comisar 20 de minute, după aceea vom vota pe scurt și gata. Însă e clar, pe alții mai așteaptă și mai multă treabă, urmează și coordonatorii. Deci cei care au de rămas la coordonator, vă rog să rămână în sală. Eu însumi sunt inclus. Restul pot să plece insofar as the vote is very short... Da, votul nu va dura mult, vă spun asta din capul locului. Deci veți apăsa de trei ori pe buton și gata, și ați terminat cu votul. Dar haideți să-i oferim mai mult timp, doamnei comisar, pentru răspunsuri, pentru a încerca să răspundă la toate întrebările adresate. Deci, doamnă comisar, 20 de minute acum să vă străduiți să ne rezumați gândurile dumneavoastră în legătură cu observațiile făcute. Deci vă dau cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru niște întrebări excelente, dar și pentru numeroase uh, gânduri împărtășite cu mine cu privire la politica și noastră și cum să fie structurată pe viitor. Aș vrea să răspund la câteva dintre, întrebările dumneavoastră. Mă îngrijorează foarte tare evoluțiile recente din Malta și, sigur, condamn crima, în primul rând, și cu bucurie vă spun că Europol a jucat un rol fundamental în așa fel încât s-a ajuns atât de departe cu această anchetă. Asta înseamnă că Europol vine într-adevăr cu valoare adăugată și arată că putem uh, soluționa niște cazuri foarte importante și complicate. Sunt de acord și eu. Corupția face victime, vieți omenești, ucide e o realitate. În ceea ce privește felul în care e distribuită răspunderea la Consiliu. E vicepreședinta Vera Jurova și apoi comisarul Didier Reinders. Ei se ocupă de asemenea situații când vine vorba de viitorii pași de luat în ceea ce privește statul de drept. Și noi urmărim îndeaproape situația, dar în orice caz ei se vor ocupa de aceste dosare. Doamnă Zipăl, implementarea e obligatorie. Sunt multe lucruri care au fost hotărâte, acum trebuie să fie implementate. Va fi pentru mine o sarcină foarte importantă să însoțesc această implementare și să mă asigur că ea se petrece. Cred totodată că avem nevoie de propuneri noi pentru a consolida o mai bună cooperare când discutăm despre domeniul securității interne. Doamna Intveld, sigur că nu trebuie să începem de la zero. Putem folosi multe dintre propunerile aflate în lucru, mult, mult din rezultatul obținut până acum, dar e vorba de o acțiune între colegiuitori. Fiecare trebuie să facă un pas în față. În fiecare săptămână în care noi rămânem fără un sistem comun, fără o politică comună, un regulament comun când e vorba de azil și migrație. Fiecare asemenea săptămână se o cu un preț foarte ridicat, prea ridicat după părerea mea, mai ales când e vorba de coeziune și încredere între statele membre. Și iar prețul cel mai important este plătit de refugiați și migranți, că cei sunt blocați pe insule, pe insulele grecești, de exemplu. Eu una cred că e urgentă situația, dar trebuie să mă ocup uh, de această probleme într-un fel uh, în care să nu fim obligați să o luăm de la zero. Nimeni n-ar aprecia așa ceva. Deci trebuie să construim pe ceea ce s-a obținut până acum. Când e vorba de solidaritate obligatorie, eu zic că este imposibil să vii cu o propunere la Consiliu care să se bucure de majoritate sau de un consens. Asta cât timp uh, nu există un element de relocare sau în orice caz o formulă de solidaritate obligatorie. E, așa stau lucrurile. Sunt câteva state care sunt uh, țările de prima intrare și este foarte important pentru ele. Doamnă Strick, despre Atena, da, am fost acolo săptămâna trecută împreună cu vicepreședintele Margritis Șinas și a trebuit să discutăm și cu premierul și cu miniștrii de resort și am avut oportunitatea și să discut cu ONG-urile, ceea ce a fost foarte important. Am obținut informații importante de la ONG-uri și cred că toată lumea e de acord că Condițiile din taberele precum cea de la Moria sunt complet inacceptabile, deci trebuie să existe o mare transformare acolo. Ar trebui să vedem uh, cum e implementată noua legislație elenă, cu mare atenție. Am vorbit cu ONG-urile, le-am cerut lor părerea despre noua legislație și-au subliniat uh, componenta, uh, aspectul implementării, spunând că legea respectivă poate să fie un lucru bun sau un lucru rău, pentru că, până la urmă, totul ține de implementare. Așa gândeau ONG-urile și asta am aflat și eu. Doamna Shuffle, trebuie să fim foarte prudenți cu, în, în momentul în care ne referim la oameni, ce cuvinte alegem. Nu, să nu mai spunem când e vorba de migrație că e vorba de un tsunami migratoriu. E totuși vorba de ființe umane care au aceeași valoare ca noi toți de aici. Așa că ar fi mult mai simplu dacă am fi un pic mai atenți cu privire la limbajul pe care îl folosim. Au fost mai multe întrebări. Mulți m-ați întrebat despre cum va arăta noul pact. Deja în introducerea mea cred că am oferit uh, un contur ca să vă arăt care, au care vor fi elementele importante, dar, bineînțeles, trebuie să dau ascultare dumneavoastră și statelor membre, ca să aflu exact cum se pune problema. Nu îmi permit să fac o propunere care să nu stea în picioare. Așa că Concret, nu voi răspunde acum la diferitele non-papers care apar. În opinia mea, aceste non-papers reprezintă o tentativă din partea statelor membre să vadă dacă zmeul lor zboară. Mă bucur foarte bine că încearcă asta în loc să treacă pe roșu, la semafor. Este o abordare mult mai prudentă, așa că, concret, îmi pare rău, nu o să pot să intru acum în detalii cu privire la ce e cuprins în aceste non-papers. Este foarte important cum ne protejăm frontierele externe. Este o chestiune de securitate, desigur, dar e vorba și de ce fel de proceduri se impun la frontieră pentru cei care cer azil. Doamna Al-Salani Dumneavoastră ați uh, prezentat uh, perspectiva foarte frumos, voi vorbi, din, voi vorbi în suedeză, din perspectiva copilului ați vorbit. E foarte important să nu uităm că sunt mulți copii care ajung în Europa și ei sunt niște victime. Victime ale traficului de persoane, de exemplu, sau sunt copii care vin pretizând că sunt uh, partea familiei uh, pentru reîntregirea familiei, dar nu este chiar așa. Mai sunt și uh, persoane care se dau drept adolescente, dar nu sunt. Deci, în orice caz, trebuie să luăm pe toți foarte în serios când ajung la frontieră, să ne asigurăm că este o procedură la frontieră, în așa fel încât copiii să își cunoască drepturile, să nu mai riscăm să obținem aceste victime o a doua oară, în așa fel încât copiii să ajungă în rețelele infractorilor. Deja, foarte mulți copii au fost traficați pentru a ajunge la frontieră. Haideți să ne asigurăm că nu mai rămân la mâna infractorilor. Este un aspect foarte, foarte important. Cu privire la Europol, am fost întrebată dacă vor fi bani suficienți, dar nu știm, pentru că CFM-ul e în plină dezbatere acum. Și știți la fel de bine ca mine că sunt propuneri variate, care afectează bugetul pentru securitate, de exemplu, din partea președinției finlandeze, așa că rămâne de urmărit situația foarte îndeaproape pentru a vedea dacă avem suficienți bani pentru sarcina deosebit de importantă um, pe care am conferit-o Europol. A fost foarte frumos să aud că încrederea nu este doar între societate și cetățeni și între state membre, ci și între cetățeni ei între ei. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dar, cu privire la retenția datelor, o întrebare foarte concretă, vreau să vă spun că da, avem nevoie de legislație pentru retenția datelor. Sunt dosare pendinte însă la curte și este prematur să emit acum o judecată sau o concluzie, așteptăm întâi rezultatul deciziilor CEJ. Așa că nu vă pot oferi or, un răspuns concret. I think that's it. Okay. Yeah. Then you, you had more time, but it's as a first da, mulțumim foarte mult uh, pentru această prima rundă de întrebări și răspunsuri. Eu un început bun, sigur am fi să avem mai mult timp, dar mai avem, e limpede, multe de discutat, multe de dezbătut și așteptăm cu nerăbdare vizite pe viitor. mulțumim uh, încă o dată pentru acest prim uh, schimb de păreri, această primă incursiune în dialogul structurat uh, între Comisie, portofoliul de afaceri interne și securitate și Comisia noastră. Acum vă rog frumos să nu părăsiți sala. Să votați, fiindcă avem un vot foarte scurt. Cum am spus, trei butonări și am terminat. Și vă rog să nu uitați cartelele electronice. Le băgați acolo unde trebuie. Now, electronic cards. Get them ready. Yes. Pregătiți-vă cartele de vot. Gata, imediat terminăm. It can be fast. Okay. Haideți, ne grăbim. Let's proceed. First with Mrs. Vishnevska. She's not in the room because she's on the... First of all, we are to vote a draft recommendation. Pro deci avem un uh, proiect de recomandare protocol între Uniunea Europeană și Islanda și Norvegia. Mecanisme și criterii pentru examinarea uh, lansării statutului de azil etc. Enforcement purposes. We've got the draft recommendation by our rapporteur, Mrs. Wisniewska. Raportul este doamna Wisniewska, dar doamna Wisniewska nu este în sală, fiindcă e plecată într-o deplasare la COP25 la Madrid. Dar haideți să începem votul oricum. Acest proiect de recomandare se votează, se supune la vot. Vot prin apel nominal privind proiectul de rezoluție. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă doar cu două voturi împotrivă, nicio abținere. Apoi, rezultatul negocierilor interinstituționale privind propunerea cu privire la paza de coastă și de frontieră europeană, votăm textul la care am ajuns de acord în, în timpul negocierilor interinstituționale. Se deschide votul prin apel nominal. Roberta Mezzola este raportor și raportor din umbră este doamna Marina Caliurant. Haideți! The vote is closed. Se închide votul. Se adoptă cu majoritate covârșitoare, 42 împotriva, pe, pentru, mă scuzați, 2 împotriva. Nicio abținere. Votul final. Rezultatul negocierilor interinstituționale cu privire la regulamentul privir, privind statisticile comunitare cu privire la migrație și protecția internațională. Domnul Epi este raportor. Se deschide votul acum. And the vote is closed. Se închide votul. 47 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o singură abținere. Mulțumesc, am terminat. Să rămână cei care participă la reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc! Presidente.